Sorry. Good morning. Uh, Bună dimineața tuturor. Bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Înainte de a începe cu primul punct de pe ordinea de zi, înțeleg că interpreții doresc să vă facă o comunicare, deci aș dori să invit pe toată lumea să își pună căștile și să asculte în limba proprie. Interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. Interpreții mai multor cabine din această reuniune au fost rechiziționați și sunt constrânși să lucreze acesta fiind o încălcare a dreptului la grevă a interpreților și o discriminare pentru celelalte limbi, celelalte cabine au decis din solidaritate să nu efectueze nicio oprire a muncii în ziua de astăzi. De asemenea, vă informăm că interpretarea se, opri, se va opri la ora 12.30 conform programului prevăzut. Vă mulțumim pentru atenție! Uh, thank you very much uh, to the interpreters for all the... Mulțumim foarte mult interpreților pentru munca uh, lor și le urăm uh, mult succes pentru găsirea unei soluții convenabile pentru toată lumea. Cred că putem să începem primul punct de pe ordinea de zi, discutarea uh, proiectului de amendament în legătură cu un regulament al Parlamentului European în legătură cu uh, evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a directivei 2011-24UE. Domnule Bușoi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi explica foarte pe scurt uh, despre ce este vorba în amendamente și care va fi poziția mea și vă informez că săptămâna viitoare vom avea o reuniune a raportorilor din umbră pentru a găsi amendamente de compromis Mulțumesc uh, colegilor pentru contribuție, în special raportorilor din umbră. Am primit 181 de amendamente, din care 37 sunt uh, în, uh, pe subiectul principal. Se vorbește despre confidențialitate și transparență, bună guvernanță, să avem o abordare transparentă cu privire la confidențialitate avem amendamentul 79 și 146 în legătură cu conflictele de interes. Este un aspect care ar trebui să fie parte din regulament. În al treilea rând, majoritatea la vot. Uh, majoritatea amendamentelor susține o majoritate de două treimi. Aceeași abordare a fost uh, abordată la ITRE și cred că ar putea să fie direcția în care să mergem. Înțeleg uh, gândirea amendamentele 82, 144, 148, 158, 157. Am putea să introducem o uh, gamă mai mare de susținere a pacientului, însă avem încă un uh, semn de întrebare în legătură cu organizarea consumatorilor și rog pe colegi să îmi împărtășească avizul în legătură cu felul în care gândesc în al șaselea rând, uh, posibilitatea de a aduce obiecții și a cere actualizări, uh, amendamente pe care le susțin. Următorul domeniu este sunt actele de implementare și actele de punere în aplicare și puterile acordate grupului de, de coordonare. Este relevant că serviciile noastre juridice și-au dat uh, avizul în legătură cu motivele uh, pentru a merge la acest grup de coordonare. Un uh, ultimul domeniu sunt uh, dispozitivele medicale. Avem trei opțiuni și lucrăm în continuare cu la discutarea acestor aspecte. Aștept uh, comentariile din partea colegilor și uh, să colaborăm la faza compromisurilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Uh, dăm cuvântul raportorilor din urmă SID. Bună ziua, dragi colegi! M-am uitat peste amendamente și pot să vă spun următoarele. Susțin multe dintre ele, fiindcă, într-adevăr, merg în direcția corectă. Subliniez pe această cale încă o dată că deja în martie 2017, deci uh, a trecut mai bine de un an, în cadrul unui raport INI am, uh, ne-am exprimat pentru uh, tehnologiile de sănătate și un mai bun acces la medicamente, care să fie garantat. Prin asta, în opinia mea, înseamnă că trebuie să existe stimulente pentru inovare și să existe o valoare adăugată pentru pacienți. Despre asta este vorba, să avem valoare adăugată, mai ales pentru cei care au nevoie de ajutor, pentru cei bolnavi. Și trebuie să garantăm că, că cetățenii europeni au un acces rapid, în timp util, la produse inovatoare în medicină. În ceea ce pește cooperarea europeană, într-adevăr, de pe urma acestea ar avea de câștigat toți cetățenii. Până acum, ani de zile, cooperarea a fost una voluntară. A sosit însă momentul să facem un pas în plus. Și, după cum am auzit din mai multe părți, inclusiv de la Envy, văd că sunt uh, colegi în Parlament, dar și uh, oameni în rândul părților interesate care consideră că propunerea comisiei este binevenită, pentru că se dorește o comunicare uh, europeană. Dar ce se întâmplă la Consiliu? Acolo lucrurile trenează un pic cu privire la nevoia de a coopera în planul sănătății. Doresc la final să menționez trei subiecte importante pe care le-am menționat și data trecută, dar care sunt foarte importante pentru mine. 1. Mai multă transparență în tot procesul de cooperare. Toate datele relevante trebuie să fie accesibile publicului, pentru că doar astfel poate fi creată încrederea în sistem. În al doilea rând, mai mult uh, drept de a-și exprima opinia uh, celor din domeniul social, parteneri sociali și organizații, pentru că trebuie să poată participa pe deplin uh, la întregul proces și, în al treilea rând, să existe o finanțare suficientă și independentă. Sunt lobbyiști întreprinderi și nu ar trebui sub nicio formă să poată manifesta influență asupra evaluării tehnologiilor din domeniul sănătății. Ar trebui să existe um, o asigurare a independenței aici. Sper ca domnul raportor să țină cont de aceste trei subiecte care sunt foarte, foarte importante pentru mine. Mulțumesc! Vă mulțumesc din partea ECR. Domnul Dalton, ca raportor din umbră, tocmai l-am văzut. Da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, chiar la timp. Tocmai am reușit să ajung la timp. Mulțumim domnului Bușoi pentru munca pe acest proiect de aviz, care este o contribuție uh, pozitivă la această dezbatere în legătură cu tehnologiile legate de sănătate. Acest dosar a creat controverse la Consiliu, la Parlamentele Naționale, este un subiect delicat. Întotdeauna când încercăm să armonizăm standardele de uh, sănătate, uh, atunci când acestea sunt diferite în statele membre. Vrem să evităm duplicările inutile în momentul în care se aprobă medicamentele și dispozitivele medicale la nivel comunitar. Reducerea birocrației și încurajarea standardelor comune va crește concurența și uh, scădea costurile. Și este utilă în special pentru statele membre mai mici care uh, vor trebui să facă propria evaluare. Însă în ceea ce privește În ECR împărtășim uh, subsidiaritatea uh, cerută de către parlamentele naționale, în special uh, natura obligatorie a articolului 8, care vorbește despre lista de tehnologii medicale evaluate și, de asemenea, dispozitivele medicale conform listei ALDE, conform poziției ALDE. Vrem să asigurăm în un nivel înalt al standardelor și credem că introducerea unui asemenea sistem ar fi utilă, însă nu trebuie să fie făcută în detrimentul statelor membre. Uh, voi lucra alături de colegii mei la negocieri pentru a ajunge un aviz uh, la un, la un consens și la amendamente de compromis. Vă mulțumesc, că nu am uh, Uh, reprezentanți din partea celorlalte grupuri, a, uh, din partea alte, Dita. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc raportului pentru munca sa. ALDE, în general, susține obiectivele propunerii comisiei pentru a accelera accesul la tehnologiile de sănătate, credem că este corect să avem uh, evaluări clinice, clinice comune în loc să uh, le facem separate în fiecare stat membru. Întotdeauna trebuie să ne amintim că motivul pentru această propunere este să reducem povara administrativă și să nu creăm povere administrative. Discuțiile la Consiliu au fost destul de uh, greoaie. Uh, statele membre nu își doresc, doresc să uh, actualizeze sistemele de evaluare, însă un asemenea sistem trebuie să fie obligatoriu și pentru că trebuie să scădem costurile mm, acestor proceduri. Însă ar fi contradictoriu să avem o evaluare obligatorie și după aceea să dăm statelor membre să uh, posibilitatea să duplice evaluarea și uh, chiar să nu țină cont de aceasta. Cu toate acestea, după cum înțeleg, există sisteme de evaluare diferite în statele membre și ar putea să fie nevoie chiar de mai multe evaluări. Statele membre ar trebui să aibă flexibilitate pentru evaluări la nivel național, după cum au propus anumiți colegi. De exemplu, în amendamentul 118, 119 și 116 ar putea să fie un pas înainte spre ceea ce se consideră proceduri naționale de uh, evaluare. În ceea ce privește amendamentele ALDE, avem uh, dubii în legătură cu domeniul de aplicare în ceea ce privește dispozitivele medicale. Comisia propune să se includă dispozitive medicale uh, în procedura de. În momentul actual, aceste dispozitive medicale nu sunt uh, supuse unei proceduri de evaluare înainte de rambursare și majoritatea dispozitivelor medicale nu sunt sub, nu intră sub incidența rambursărilor, sunt acoperite sub uh, în cadrul unor intervenții chirurgicale sau rambursări medicale. Credem că o evaluare Uh, tehnologică ar crea o povară suplimentară fără vreun beneficiu real, pentru că puține state membre ar putea să utilizeze acest, uh, aceste modalități în scopul rambursării. Ceea ce înseamnă că am putea să avem o evaluare clinică comună. Deoarece obiectivul propunerii este să reducem povara administrativă și să nu adăugăm povere administrativă, nu este coerentă cu obiectivul propunerii de a include dispozitivele medicale în acest domeniu de aplicare. Măsurile pentru dispozitive diferă de cele de, pentru medicamente. Dispozitivele medicale de obicei fac parte dintr-o metodă de tratament care nu constă doar din dispozitivul respectiv. Dispozitivele se propune să fie incluse în uh, uh, această procedură, de exemplu, pacemakerele ar um, uh, necesita o procedură de uh, formare pentru practicanții din domeniul sănătății. Și acest aspect este trecut cu vederea de către propunere, care examinează doar dispozitivul în sine, neținând cont de procedurile chirurgicale care nu sunt standardizate în Europa. În ceea ce privește siguranța, Parlamentul deja a adoptat legislații, legislație pentru standarde înalte de siguranță pentru dispozitivele medicale. Propunerea aceasta este uh, menită să uh, evalueze eficiența. De aceea, noi am decis să nu includem dispozitivele medicale în domeniul de aplicare. Mai voi opri aici și aștept uh, discuțiile care vor urma pe acest raport. Vă mulțumesc. Nu am alți raportori din umbră pe lista mea. Așadar, am dorit să închidem acest uh, punct general, cu excepția cazului în care un raportorul dorește să adauge ceva. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, tuturor colegilor. După cum a spus domnul Dalton, controversa nu este foarte răspândită. Eh, atât aici și la Envi, cât și la Consiliu, putem să le scoatem din domeniul de aplicare eh, sau să restrângem domeniul de aplicare, ceea ce propun eu, sau eh, să păstrăm propunerea Comisiei Europene. Deja am discutat acest lucru. Vom mai discuta acest lucru la reuniunile de raportori din umbră pentru a vedea dacă găsim un compromis. Vă mulțumesc. Atunci vom discuta amendamentele de compromis în sesiunea din iulie. Putem închide acest punct de pe ordinea de zi atunci și să trecem la voturi. Primul vot pe care îl avem pe ordinea de zi este în legătură cu PEPP, produsul paneuropean pentru pensii personale. Bent Lange este raportorul nostru Doamna Colin Lange este raportoare. Mi se spune că trebuie să um, um, că amendamentul 144 a fost retrat, deci începem cu amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 261 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. De verificăm 263. <laughs> Yeah, we close the vote. Închidem votul. Respins. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avem, amendamentul 27. There is one ECR... Avem un membru ECR excedentar. Deci uh, vă rog să retrageți cartela de vot, închidem votul, se adoptă. Amendamentul 20, 264 este caduc. Trecem la amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 265 pentru, împotriva, abțineri respins, 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm, verificăm amendamentul 29. Close the vote. Închidem votul. S-a respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 267 este caduc. Îl votăm ca adăugire. Deci 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 30. We close the vote. And it is adopted. Se adoptă. Trecem la 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 269 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 269. Închidem votul, a fost respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 270 pentru, împotrivă, abțineri respins, 35 pentru, împotriva abțineri adoptat, 271 pentru, împotriva abțineri respins, 272 pentru, împotriva abțineri respins, 273 pentru, împotriva abțineri respins, 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 275 și 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 276 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 39. E respins. 278 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 278. S-a închis votul. Respins. Com amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul de compromis. Nu. Uh, amendamentul 282 pentru 282. Pentru că celelalte uh, compromisuri au fost votate în bloc. Amendamentul 282 pentru, împotrivă, abține, respins. 283 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și trecem la amendamentul 379. So it's a couple of pages further, but the pages... Câteva pagini mai încolo, dar uh, trebuie să-l căutăm. Exact așa, 379. Amendamentul 379, spune președinta, dacă l-a găsit toată lumea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 380. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 383 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri. verifică. Vot electronic. We close vote and it is adopted. Then we go to amendment... Se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se, uh, verificăm, verificăm cu 75. We close the vote. Yeah, adopted. Then se adoptă. 76 in favor, against. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Urmează amendamentul 429, spune președinta. Dacă l-a găs găsit toată lumea. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. L-a găsit toată lumea? Reluăm. Dar știți, paginile nu sunt la fel pentru toată lumea. La mine e, de exemplu, pagina 19, nu știu dacă e la toată lumea. La alții 18, deci uh, pe acolo. A găsit toată lumea? E vorba de amendamentul 429 și votăm pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 91. Ba nu, 431. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 432 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 432. We close the vote and it is S-a închis votul și se adoptă. Avem acum 436. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 28, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 Doamnă Colin Langen, aveți un amendament oral? Cu amendamentul 101? El nu este inclus pe listă, deci dacă puteți să-l citiți. E vorba de amendamentul oral. Um, o adăugire cu privire la informația detaliată despre toate costurile legate de PEP, produsul PEP, și pentru deschiderea uh, unui cont național și multe alte informații similare. Acesta este amendamentul oral. Thank you. Um, so, who's in favor of this amendment? Bine, cine este pentru acest amendament oral? Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 31. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 509, câteva pagini mai încolo, dacă l-a găsit toată lumea, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 511 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 510 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 512 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 513 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 514 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 515 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 516 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 517 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 519 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 520 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 521, vă rog. We close vote. Închidem votul. Se respinge. 521 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 523 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog frumos, 523. Închidem votul. Se respinge. 524 și 108 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 526 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 528 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. S-a închis votul și se adoptă. 529 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. 529. Închidem votul și s-a respins. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 530 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar aș vrea să verific. Vă rog. Închidem votul se respinge. 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mai departe, 545 pentru împotriva abțineri se respinge. 546 pentru împotriva abțineri se respinge. 117 pentru, împotrivă, verificăm, 117. We close vote. Închidem votul. Se adoptă. 547 pentru, împotrivă. Ce face PP? PP? 547, ce părere aveți? pentru împotrivă, atunci se respinge. 548 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 549 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 550 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 551 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru împotriva abțineri se adoptă. 552 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 553 pentru, împotriva abțineri se respinge. 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 554 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 555 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar mai bine verificăm. 122. We close vote. Închidem votul, se adoptă. Avem acum compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 605. Dacă l-a găsit toată lumea. Cine este pentru? A, e caduc, spune președinta, deoarece a fost adoptat compromisul 37, deci trecem direct la 606 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 607 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 136 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează compromisul 43 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 617 pentru împotrivă abțineri se respinge. 138 pentru împotriva abțineri se adoptă. O 139 pentru împotrivă abțineri se respinge. 620 pentru ce zice PP? 620 pentru împotrivă abțineri se respinge. 621 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 622 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? Bine. 622, vă rog. Închidem votul. Se respinge. 623 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 624 pentru, împotrivă, abțineri. Nu mi-e în clar, deci uh, verificăm. Închidem votul. Se respinge. 625 pentru, împotrivă, abțineri. E la fel, deci se respinge. 626 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 627 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 628 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 629 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 630 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 631 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 632 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. 632, vă rog. Închidem votul. Se respinge. O propunere. Dacă e toată lumea de acord, să luăm următorul calup, uh, amendamentelor doamnei Selimovici, în bloc. E de acord toată lumea? Deci... Uh, de la 633 până la 639. Sau până la 38? Bine. 633, 638. Până la 638 inclusiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm acest bloc de amendamente. Se închide votul. Se resping amendamentele. Amendamentul 639 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 145. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 146. Pentru împotriva abțineri se respinge. 147. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 148. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 150. Pentru 149 este caduc, deoarece s-a adoptat 146. Uh, Ba nu, îmi cer scuze, spune președinte, aveți dreptate, am greșit. Deci trecem la 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 155 pentru, pentru împotriva abțineri se respinge, 156 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri. Aș vrea să verificăm. Amendamentul 4, vă rog. Închidem uh, votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, nu mi-e clar. Verificăm. 159, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă, dar eu nu știu cum, n-am văzut nimeni, n-am văzut pe nimeni, îmi pare rău. Amendamentul 160 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 161 pentru împotrivă abțineri se adoptă. E caduc următorul și celălalt. Deci 166 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Ce face SND-ul? Amendamentul 9. Se adoptă. Urmează 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, Aș vrea să-l verificăm la 177, vă rog. We close the votes. Votul s-a închis. Să adoptă. Mergem la amendamentul 178. Pentru, împotriva, trebuie să votăm la 11. Îmi cer scuze. Votăm 11. Pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, 178 acum pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 197 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar verificăm. Haideți să verificăm 197. Închidem votul. Este respins. Mergem la 201. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 202 pentru împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 207 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verific. La 207 votăm acum. Votul e închis, se adoptă. Trecem la 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, nu, acela e caduc. 2, 1, 2, 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 216, votăm. Închidem votul. Este respins. 220. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 221 cu amendament oral. Pentru? Împotrivă obțineri respins. Mergem acum la 2, 2, 2, pentru împotrivă, obțineri respins. 226 pentru împotrivă, obțineri respins. 227 pentru, împotrivă obțineri respins. 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 229 pentru, împotrivă, abțină ă, respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 Deci astea devin caduce și asta înseamnă că trecem la 240 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243 caduc. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verific. 245, votăm. Clar, se adoptă. Mergem la 25. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 248 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 248. Închidem votul. Respins. Apoi, 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 250 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 252 caduc. 253 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 254 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 255 cadou, 256 pentru, împotriva, abțineri respins. Respins, dar verificăm ca să fim siguri. Închidem votul. Respins, clar. 257 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 258 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar aș vrea să verificăm, vă rog. Închidem votul. E respins. Apoi, Votul final electronic. Am închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări uh, raportorului. Doriți să luați cuvântul? Vreau doar să spun uh, mulțumesc uh, coraportorilor, am uh, lucrat foarte bine împreună, mulțumesc. Mulțumim. Și Denis Leon dorește să spună ceva. mulțumesc, doamna președinte. Apreciez foarte mult ceea ce a făcut doamna raportor în domeniul protecției consumatorilor. Totuși avem o problemă în grup cu aprobarea acestui raport. Trebuie să vedem ce se va întâmpla la Econ. Trebuie să analizăm mai diversi piloni și să vedem cum se, pre, cum se potrivește cu uh, pilonii 1 uh, și 2 de pensii. Bun, mulțumim. Următorul vot se referă la strategia de uh, achiziții publice. Raportorul este aici. Deci uh, am, uh, avem amendamente în numele Envy, dar începem, trecem la vot și amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 4. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21, nu, amendamentul 29, unde avem amendament oral. Tocmai vrem să spun asta. Avem amendamente orale din partea domnului Dante. Mulțumesc, domnul președinte. Vrem foarte pe scurt să prezint acest amendament oral. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Iată textul. Încurajăm o punere în aplicare eficientă și armonizată a directivei din 2014 în toate statele membre și trebuie să devină foarte clare toate modalitățile de aplicare a directivei în raport cu derogările specifice, mai ales în ceea ce privește transporturile uh, medicale de urgență și uh, pentru încurajarea uh, asociațiilor non-profit care se implică în această activitate. Da, este un amendament nou la uh, alinatul 2A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Verificăm acest amendament Multă lume care și-a introdus cardul nu a votat. Votăm amendamentul oral. Închidem votul. Respins. Trecem la 29. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, Nu, 32, mă scuzați. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm la 41, vă rog. Închidem votul. Este respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri se adoptă. Compromisul 30 uh, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 pentru, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri. Nu, 80, mă scuzați. 81 pentru, împotriva abțineri. Aș vrea să verific. I close vote. It's a... Am uh, închis votul, respins. 12 a pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendament 87 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotriva abțineri, Cred că e adoptat, dar mai verificăm. 88. Închidem votul. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O, amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, aș vrea să verific 97. Închidem votul, este respins 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins 103 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 104 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 112 pentru, împotriva abțineri respins, 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 115 pentru, împotriva abțineri adoptat, 117 pentru, împotriva abțineri respins, 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 caduc. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 129 pentru împotriva abțineri se adoptă. 113, 130 pentru împotriva abțineri se adoptă. 131 uh, caduc, 133 pentru împotriva abțineri respins. 134 pentru împotriva abțineri se adoptă 135 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 136 pentru, împotriva, abțineri, respins 137 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Intra 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Intra 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Intra 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Intra 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Intra 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem apoi la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri. Aș vrea să verific. Verificăm la 15. Închidem votul. Se adoptă 16 pentru, împotrivă. Nu văd să fie nimeni. Aproape am terminat. Verificăm amendamentul 16. Închidem votul și este adoptat. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 19 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 1 pentru împotriva, abțineri, verificăm, verificăm la amendamentul 1, închidem votul, este respins și votul final electronic. Închidem votul. E clar adoptat cu 28 pentru, niciunul împotrivă. Felicitări uh, raportoare. Doriți să spuneți ceva? Da, domnule raportor. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc pentru cooperarea cu toți raportorii din umbră. A fost uh, foarte interesant să lucrez împreună cu ei și să mulțumesc întregii comisii pentru că toată lumea care a depus amendamente a făcut-o la modul constructiv, iar la amendamentele Envy cu unele sunt de acord, dar uh, multe erau în afara sferei de aplicare a acestui aviz. Uh, once again. So... Vă mulțumesc și felicitări din nou. Cu aceasta putem începe următorul punct pe ordinea de zi. Este un schimb de vedere în legătură cu prelungirea utilizării tranzitorii a modalităților altele decât datele de procesare a tehnicii de procesare a datelor electronice în, din cu codul Vamar, Vamar Comun. Domnul uh, Selimovic este raportor din umbră. Avem și pe doamna Aigle uh, de la Digitax Sud. De, și doamna Aigne, aveți cuvântul pentru a ne prezenta propunerea comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața. Vă mulțumesc că ne dați ocazia de a prezenta această propunere. Am pregătit o scurtă prezentare pentru a prezenta propunerea, propunerea Comisiei pentru prelungirea termenului. Este vorba de un dosar tehnic, însă va avea un impact și astfel veți avea și o documentație pe care puteți să o duceți acasă și Uh, să o consultați mai îndeaproape înainte de termenul de aprobare. Am uh, deja comisia dumneavoastră a discutat, a discutat uh, codul comun, vamal comun, așadar după cum știți, acest cod comun prevede ca toate schimburile de date și stocarea de date trebuie să fie făcută prin modalități electronice, însă, bineînțeles, toate aceste sisteme IT nu pot să fie armonizate dintr-o dată, deci în articolul 278 se prevede posibilitatea de a se utiliza alte modalități decât sistemele IT pentru a aplica condițiile uh, codului VAMAL unic până în 2020. Trebuie să ținem cont aici de faptul că sistemele IT au, pot doar să fie dezvoltate în momentul în care există legislație în acest sens. 2015, deci începând cu 2015-2016, pentru a vă da un exemplu al uh, felului în care se aplică acest sistem. În momentul actual avem uh, statutul comunitar care este pentru bunurile din comunitare se poate utiliza suportul de hârtie și se pot folosi și sistemele IT vechi. Deci, deci se aplică codul VAMAR comun, CVC. În discuțiile cu statele membre și cu comunitatea de mm, comercială, că termenul de 2020 este uh, prea strâns pentru a permite actualizarea tuturor sistemelor IT. Ceea ce vedeți în această imagine este status quo-ul în conformitate cu programul CVC în momentul actual. Vedeți uh, că statele membre au uh, convenit diverse termene și calendare pentru sistemele IT, care sunt 17, conform programului de lucru stabilit de comisie. Acestea trebuie să fie actualizate. Aveți în jos sistemele naționale și în sus apar sistemele transeuropene care se aplică tuturor statelor membre și care sunt uh, dezvoltate la nivel uh, central. Cele cu verde nu pun niciun fel de problemă, cu cele cu roșu nu vor putea fi implementate total până în 2020. Însă nu sunt uh, amânate ca atare în ceea ce privește compensarea pentru import Implementarea va începe în martie 2021 în loc de 2020, deci uh, nu este vorba de întârzieri majore pentru toate sistemele. Avem patru motive pentru amânare. 2020 era întotdeauna o dată foarte ambițioasă. Au existat anumite dubii, însă s-a considerat că trebuie să începem cu ceva și nimeni nu știa cât de departe vom ajunge și de, de asemenea se aplică această dată până acum și toate Regulile care au fost dezvoltate au fost elaborate între 2014 și 2015 și dezvoltarea sistemelor IT nu a putut să înceapă înainte de 2015-2016. O altă dificultate este că doar uh, că au apărut dificultăți de armonizare a datelor. Comunitatea comercială a susținut aceste modele, deci avem un model comunitar vamal comun, însă această aliniere a datelor înseamnă că fiecare element al datelor și fiecare mesaj trebuie să fie remodelat. De a, drept, drept urmare, uh, efortul care trebuie să fie depus este mult mai mare decât cel anticipat. mai multe sisteme sunt dezvoltate conform planului, fără un sistem celelalte nu pot să fie dezvoltate. Este vorba așadar de secvențiere. Sistem, avem nevoie de sisteme care comunică între ele Acest lucru va asigura facilitatea și siguranța, însă asta înseamnă că secvențierea trebuie să fie respectată, însă acest lucru ia timp și trebuie să se dezvolte un sistem înainte de altul. Avem șase sisteme uh, pe care le-am menționat, care trebuie să fie întârziate ușor, sunt uh, sisteme recunoscute cu statele membre și cu comunitatea comercială care nu pot fi dezvoltate până în 2020. Propunerea noastră este până este în um, planul strategic multianual care este dezvoltat în fiecare an, aprobat de statele membre pe baza deciziei e-Customs pentru a ne asigura că toată lumea susține cu decizia de a uh, dezvolta aceste sisteme IT. Deci uh, este discutată cu uh, grupul de contact comercial, colegii din jurul meu știu că se comunică permanent pentru ca aceste sisteme să fie dezvoltate conform planului și că Caracteristicile sunt discutate pentru a asigura conformitatea. Am menționat șase sisteme. Este vorba de uh, sistemele de intrare, de tranzitare și de export, însă există și sistemele pentru, pentru monitorizarea automată a garanțiilor. Statutul de dovada de calității de produs comunitar și compensarea pentru import centralizată, CCI. Aș spune că este mult mai ușor să se aplice aceste măsuri cu sistemul nou, însă deja se stipulează în uh, codul VAMAL că simplificarea acestor proceduri speciale continuă este reglementată de utilizarea sistemelor IT naționale, însă apare o simplificare în ceea ce privește compensarea centrală. În momentul în care sistemele IT vor uh, exista, uh, vor putea să fie utilizate și acest lucru este prevăzut pentru 2021. Calendarul, conform uh, începerii în 2017, conform acestui plan multianual strategic, uh, avem câteva sisteme cu verde, sunt cele care vor fi disponibile și funcționale în 2020. Unele dintre ele sunt deja funcționale. Cu galben, sistemele care vor fi dezvoltate între 2021 și 2023. Și, care vor începe în marea lor parte în 2021. Avem mai multe, două sisteme cu roșu care sunt prevăzute la sfârșit, dar și acolo, pentru a fi siguri, intrarea în acțiune este prevăzută pentru 2023-2024, nu 2025, pentru că vrem să avem siguranța că acest termen va fi respectat. Mi se pare important să facem lucrurile în această secvență și în conformitate cu anumiți pași, pentru că, pe de o parte, este foarte important să ne asigurăm că secvența este respectată, amendarea acestui amendament la articolul 278 trebuie să fie adoptată. Este o decizie de punere în aplicare a Comisiei care poate să fie aliniată și adoptată doar după amendarea acestui uh, articol pentru a se asigura corectitudinea juridică a ambelor texte juridice. Bineînțeles că munca continuă între timp. De asemenea, mi se pare important să spunem care dispoziții pot să continue să uh, folosească sistemul pe hârtie, pentru că este important să avem uh, predictibilitate ne arată că un comerciant poate să facă apel la un singur uh, text legislativ. Pentru anumite documente se poate utiliza hârtie și pentru cel altele se trebuie, trebuie să fie folosite sistemele IT. Deci uh, am vrut să asigurăm previzibilitatea și certitudinea juridică și de asemenea considerăm că este bine să demonstrăm că suntem deja în uh, program și că am făcut deja marea parte a um, activității necesare. Consecințele acestei amânări nu există un impact negativ major asupra Uniunii Vamale beneficiile vor fi acolo, CVM se, CVC se aplică, se vor utiliza în continuare sistemele IT existente. Acest, această utilizare poate să continue încă câțiva ani. Nu suntem pregătiți, nici Comisia, nici statele membre, nici comunitatea comercială. De aceea amânarea uh, pe faze este foarte importantă. Multe din aceste întârzieri sunt legate de actualizarea și alinierea cerințelor statelor membre și monitorizarea automată a garanțiilor cuprinzătoare va fi posibilă ulterior în 2024. Acestea sunt monitorizate și la fel o fac și comercianții care au primit o autorizare și am menționat deja că uh, compensarea automată va fi mm, disponibilă progresiv între 2021 și 20, 2025. O altă problemă sunt implicațiile bugetare. Pentru bugetele acelor sisteme care vor fi implementate până în 2020, bugetul prevăzut este alocat conform planului și avem și fonduri suplimentare de la Direcția Bugete pentru uh, simplificarea acestor sisteme care vor fi implementate doar ulterior și în acest sens avem uh, alte uh, 7 milioane. Pentru alte sisteme care sunt uh, întârziate, am bugetat totul în propunerea uh, CFM pentru din 2020 până în 2027 care aloc resursele pentru aceste sisteme, ar trebui să dezvoltăm totul chiar dacă avem mai puține fonduri și aș dori să vă fac uh, mai multe propuneri în același timp care sunt legate de programul de monitorizare 2020 este legat de acest lucru și o mare proporție din fondurile respective uh, ține de dezvoltarea fondurilor, dezvoltarea sistemelor IT este esențial și pentru asigurarea uh, gestiunii și controlului riscului. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult. Vă rog să nu ezitați să ne puneți întrebări și ulterior. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum raportorului, domnul Selimovici. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, să fie foarte clar, este o legislație pe care nu ne-am dorit uh, nimeni, pe care nu și-a dorit-o nimeni, după cum știți că se spune că sistemele existente vor putea, se prevede că vor putea fi utilizate pentru procedurile vamale, dar termenul fusese stabilit 2020 și atunci trebuie să se încheie uh, aranjamentele tranzitorii. ar fi fost o victorie importantă pentru a arăta că putem să reducem uh, povara administrativă asupra uh, operatorilor economici. Însă, după cum am văzut, majoritatea sistemelor vor fi gata până în 2020, unele însă vor fi gata doar în mod parțial, de aceea trebuie să extindem acest termen pentru a trece de la un sistem bazat pe hârtie Uh, pentru a asigura uh, certitudinea juridică uh, și ar exista probleme dacă până în 2020 nu s-ar implementa sistemele electronice sau s-ar împiedica utilizarea tranzitorie a altor măsuri. Las Comisia să explice aceste aspecte tehnice și să ați auzit de ce termenul nu a putut fi îndeplinit. Se propune extinderea cu 5 ani până în 2025 și uh, eu cred că prioritățile noastre ar trebui să fie să ne asigurăm că tranziția la sistemele electronice va avea loc cât de repede posibil. Însă, cât de eficient și complet este posibil. Uh, ar risca, s-ar risca ca dacă ar intra în vigoare sistemele acum să crească numărul de erori. S-ar putea să ajungem la o situație în care ne aflăm acum să adoptăm o altă legislație, uh, să extindem termenul din nou eu uh, am lăsat termenul de 5 ani uh, neatins în proiectul de raport, însă vreau să mă asigur că Comisia va informa în mod periodic Parlamentul European în legătură cu munca pe acest, uh, această inițiativă. Avem dreptul să fim informați în fiecare an. Așteptăm discuțiile și aștept contribuțiile colegilor. Vă mulțumesc! Am... Mulțumesc! Andreas Schwab este raportor din umbră pentru PP, dar va vorbi în numele său doamna Roza Von Thun. Mulțumesc. Mi-a trimis câteva rânduri. El nu poate fi astăzi aici. De exemplu, în ceea ce privește termenul pentru sistemul transeuropean și sistemele naționale de import-export, Andreea spune că Comisia întârzie er, sistemele transeuropene iar termenul de 2020 rămâne însă pentru actualizarea sistemelor de import-export naționale. Asta înseamnă că actualizările multiple ale sistemelor naționale duc la costuri în plus atât pentru autoritățile comerciale cât și cele vamale. Și atunci, întrebarea este ce face Comisia Europeană pentru a evita necesitatea actualizărilor multiple? O întârziere a sistemelor transeuropene nu impune și o întârziere la nivelul sistemelor naționale? Mai ales când sunt legături și interdependențe între acestea. În al doilea rând, coerența normelor vamale. Andreea sublinează că există rezoluția cu privire la provocările codului VAMAL și implementarea din 2016. Parlamentul a cerut uh, prin acest document Comisiei și statelor membre să vină cu o strategie clară, coerentă, ambițioasă și un calendar pentru a se asigura că toate elementele necesare pentru implementarea codului VAMAL sunt însoțite de propuneri propice aliniate evoluțiilor curente în plan global și potrivite um, acestor uh, evoluții, precum și în concordanță cu agenda comercială a Uniunii Europene. Ar trebui să existe instrumente coerente uh, la vamă și, dincolo de o perioadă de tranziție, avut în vedere încă din 2013, când a fost adoptat codul VAMAL, trebuie să avem în vedere și alte soluții, pentru că mi se pare că nu există o strategie clară, coerentă și ambițioasă în ceea ce privește procedurile VAMALE. În aceste condiții, întârzierea trebuie să fie coerentă cu dependența față de alte sisteme. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Virginie Rozier, dar va fi înlocuită de Marta Rabela de la Socialiști. Fait le quart d'heure de gloire des réservistes. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, în ceea ce mă privește, eu uh, înlocuiesc pe Virginie Rozier, care dorește să mulțumesc raportoarei și să scuză că n-a putut să participe, pentru că participă în calitate de coordonator la Comisia PETI. Deci, pentru o bună funcționare a Uniunii Vamale, ca pilon al uh, Uniunii, e nevoie de sisteme informatice. Acesta este un uh, element crucial. Uh, codul Vamal trebuie să contribuie la, um, la depășirea provocărilor secolului 21 Uh, și credem că Comisia are obligația de a veni cu o propunere pentru a uh, unifica cele 17 sisteme informatice diferite. Doamna Răzie estimează că de acum prioritatea este adoptarea rapidă a acestui amendament pentru a garanta că acest, um, această întârziere este ultima și uh, că Comisia uh, supraveghează de aproape operațiunile, iar Parlamentul este informat uh, prompt în legătură cu evoluțiile din acest domeniu. Doamna Rozier, de asemenea, dorește ca toate măsurile necesare să fie adoptate la timp pentru a asigura buna funcționare a sistemelor informatice. Ea mulțumește de asemenea tuturor co uh, coraportorului și colegilor uh, raportori din umbră din grupurile politice pe care îi uh, um, încurajează să lucreze în continuare împreună cu raportoare. Eh, mulțumim, Marc. Nu mai sunt alți raportori din umbră. Astfel, dau cuvântul raportorului nostru, domnul Selimovic, pentru câteva concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Am luat notă de tot ce s-a spus și va fi o plăcere pentru mine să lucrez cu colegii mei. Mulțumim foarte mult! Examinarea proiectului de raport va avea loc pe 12 iulie deci vom reveni asupra subiectului. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la organizarea unei audieri publice. E vorba de cadrul de reglementare orizontal din Uniunea Europeană pentru înlăturarea de conținut ilegal de pe piața digitală unică. Dorim să mergem înspre un regim echilibrat și predictibil pentru a față de asumarea răspunderii pe platformele online. Acestea fiind spuse, trecem direct, intrăm direct în pâine. So, uh, this hearing uh, has been requested. Această audiere a fost solicitată de comisia noastră, a fost autorizată de uh, conferința președinților e organizată în contextul comunicării cu privire la rezolvarea problemei conținutului online, conținutul ilegal online și vrem să avem o răspundere asumată pe platformele online. Există și recomandarea Comisiei pe acest subiect. Doresc pe această cale să urez bun venit experților noștri. Îi salut și pe cei care ne urmăresc pe internet. Este un subiect foarte important pentru comisia noastră și încep prin a prezenta primul panel de vorbitori. Va vorbi doamna Cristina Angelopoulos de la Universitatea Cambridge, domnul Joe McNamee de la EDRI, doamna Daphne Keller de la Universitatea Stanford și lordul Richard Allen, vicepreședinte la Policy Solutions la Facebook. Experții au la dispoziție câte 10 minute pentru prezentare și începem direct cu doamna Angelopoulos. Vă rog! Bună dimineața, mulțumesc! E o plăcere pentru mine să fiu aici astăzi și mulțumesc pentru invitație. Sunt Cristina Angelopoulos, expertă la Universitatea din Cambridge pe proprietatea intelectuală și analizez răspunderea intermediarilor. Am fost rugată să vă ofer o scurtă prezentare cu privire la normele europene ce se aplică în uh, rezolvarea problemei conținutului ilegal online. Vrem să găsim soluții și să respectăm și regulamentul publicat uh, anul trecut de către Comisia Europeană cu privire la măsurile pentru uh, rezolvarea problemei conținutului ilegal online. Sunt convinsă că sunt dezbateri politice pe acest subiect, sunt convinsă că uh, știți exact la ce se referă regulile, nu o să bat monedă pe ele, Există directiva pentru e-commerce și prevederile safe harbor pe care le introduce și care redau elementele esențiale ale discuției. Din safe harbor ne interesează capitolul cu privire la hosting safe harbor. E vorba de stocarea serviciilor de informație și asumarea răspunderii pe platformele online și ce se întâmplă în momentul în care, în anumite condiții, terțele părți utilizează conținutul. În Safe Harbor e vorba de un uh, regim uh, de înlăturare de conținut. Apoi avem uh, articolul 15 din directiva cu la comerțul electronic și unde se prevede um, o interzicere a obligativității generale de monitorizare. Este un element important și aș vrea să zăbovesc puțin asupra lui. Din păcate, directiva nu ne oferă o definiție clară cu privire la ce înseamnă exact um, obligația generală de monitorizare. Considerentul 47 ne oferă o indicație spunând că obligația de monitorizare în anumite situații specifice e permisă. Dar ce înseamnă uh, o interdicție generală uh, a monitorizării nu este foarte clar din directivă. ce s-a pronunțat uh, cu privire la um, aceste cazuri pe două cauze de copyright și putem să luăm asta ca precedent. La ce s-a examinat dacă o hotărâre impusă cu privire uh, Uh, la relația dintre un host service provider și internet access provider cu sisteme de filtrare este un lucru permis în legislația europeană. Curtea a ajuns la concluzia că intermediarul este obligat să monitorizeze toate datele legate de toți utilizatorii pentru a se asigura că pe viitor nu va apărea nicio, nicio încălcare a dreptului de autor. Deci va fi o monitorizare generală. Dincolo de articolul 15, Ceș, în cazul Sabam, a mers mai departe și a interpretat răspunderea intermediarilor ca fiind o chestiune de interfețe cu privire la drepturile omului. Și a apărut uh, discuția din punct de vedere constituțional. E vorba de principiul general care stă la baza Uh, dreptului comunitar, așa cum este el stipulat în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Drepturile relevante identificate de curte s-au referit la dreptul de autor, copyright, și aici avem uh, articolul 17 din cartă, care protejează proprietatea intelectuală, iar dreptul intermediarilor și dreptul de a face afaceri este și el relevant și este protejat prin articolul 16 al cartei. Și apoi, e vorba de protecția datelor personale și protecția uh, libertății de exprimare. Pentru acestea avem articole 8 și 11 din carte și în baza acestei analize, Curtea a hotărât că pentru rezolvarea acestor probleme și acestor uh, intersecții care apar uh, cu drepturile omului, este important să se ia măsuri care să nu afecteze disproporționat restul. Curtea însă nu ne-a oferit foarte multe informații despre uh, cum să găsim un echilibru fin, însă a oferit un rezultat cât de cât bun în cele două cazuri Sabam. Filtrarea prevăzută în cele două cazuri nu ar fi obținut echilibrul fin necesar și, prin urmare, nu ar fi uh, putut preîntâmpina publicarea ilegală de conținut online. Monitorizarea care se axează pe viitoarele activități legale în sens abstract poate fi uh, calificată ca fiind monitorizare generală? Au fost făcute notificări cu privire la datele brute către intermediari pentru a vedea ce se întâmplă mai apoi cu repostările. Dar aceasta este monitorizare specifică și a apărut o procedură de notificare specifică, Notice to Stay Down, pentru a înfrâna conținutul uh, ilegal dar este o procedură disproporționată și avem și cazul McFadden, unde CEJ a clarificat că filtrele care impun monitorizarea tuturor informațiilor transmise de către provider vor fi calificate ca fiind uh, monitorizare generală. Și nu s-a spus dacă filtrul acesta ar trebui să aibă în vedere și înlăturarea de uh, informație prenotificată. Ajungem la comunicarea Comisiei și regulamentul cu privire la conținutul ilegal online, documente publicate anul trecut. Din punctul meu de vedere, aceste opinii, aceste documente sunt bune și productive. Nu mă voi referi la elementele pro și contra din acele documente, dar merită să fac câteva observații. Se merge mai mult în detaliu despre cum uh, procedura de notice and takedown să funcționeze și să opereze în Europa. Notificare și înlăturare. Personal, eu cred că e încurajator să vedem că Comisia merge înspre o abordare mai verticală. Atât comunicarea cât și recomandarea recunosc că există diferite tipuri de conținut, pentru care se impune poate un tratament legal diferit dar se pierde din vedere faptul că înlăturarea de conținut, indiferent de natura acestuia, rezultă în lucruri uh, similare din punct de vedere practic. Acestea fiind spuse, trebuie să trag și câteva semnale de alarmă. O problemă cu comunicarea și recomandarea comisiei se axează pe o obligație proactivă a intermediarilor, atât în perioada de stay down, cu filtrele de re-upload, cât și încercește utilizarea abstractă a filtrelor pentru identificarea de activități ilegale. Din comentariile anterioare, a rezultat faptul că a obliga intermediarii să adopte aceste aceste măsuri, a rezultat în probleme grave în ceea ce este articolul 15 din Directiva pentru e-commerce și Carta fundament, Drepturilor Fundamentale. Ambele documente sunt uh, precaute cu limbajul folosit. Se folosește limbaj de genul încurajează filtrarea pe viitor, iar providerii ar trebui să facă tot posibilul pentru a adopta măsuri proactive. Fiind date problemele juridice care există cu privire la impunerea unei obligativități, obligația de a fi proactiv, de a lua măsuri proactive, în opinia mea, este important să fim foarte, foarte precauți aici. Deci trebuie să avem în vedere aceste elemente. Ele arată că ar trebui să ne axăm pe o atitudine reactivă și nu neapărat proactivă. Cu un uh, regim uh, mai blând de notice and takedown, cu uh, norme clare pentru intermediari, ar fi un pas înainte. Uniunea Europeană a armonizat normele care ne spun când service providerii nu sunt răspunzători pentru conținut ilegal online, nu sunt și norme cu privire la când să fie răspunzători. Acestea fiind spuse, sper că scurta mea intervenție să vă fi fost uh, de folos și, evident, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Trecem acum uh, direct la următorul vorbitor. Este domnul Joe McNamee, de la EDRI. Thank you very much, uh, Madam Chair, um, and thank you for the invitation. Uh, we've um, prepared a joint. Mulțumesc. Am pregătit o declarație comună pentru uh, subiectul zilei, care tocmai acum este printată uh, și o vom distribui. Am lucrat la conținutul digital în ultimii 20 de ani în acești 20 de ani nu am văzut niciodată o încercare credibilă de a evolua regimurile online, în afară de o consultare a Comisiei care a fost foarte uh, eficientă în 2012-2014, ale cărei rezultate au fost uh, însă au rămas nefolosite. Niciodată n-am văzut o încercare credibilă de a evolua o, uh, un mecanism de cooperare voluntară nu ne facem clar temele cu privire la această problemă, nu avem o abordare holistică. Aș vrea să mă refer la trei puncte. În lupta împotriva conținutului ilegal, autoritățile publice uh, încearcă să creeze o modalitate de a rezolva problema în mod proporțional și legal cu, începând cu rolul companiilor de internet, uh, Martin Weber, președintele DPP, a spus de curând că Facebook avea deja prea multă putere concentrată într-o singură mână și e adevărat, nu mai menționez puterea Google acum. E clar că nu există garanții împotriva uh, tendințelor uh, sau influențelor politice Google a eliminat conținut uh, LGBT de pe internet, a șters uh, uh, uh, conturi și campanii uh, feministe de pe uh, YouTube uh, anul acesta un uh, clip despre o dezbatere a Parlamentului pe această temă a fost șarsă de pe YouTube. Este foarte ușor să uh, Uh, convingi companiile de internet să elimine astfel de conținut uh, pentru că e presiunea din partea publicului, presiunea uh, publică și nu au mecanisme de păstrare a unui echilibru sau mecanisme de transparență. În comunicare și recomandările comisiei sunt doar aspiraționale. Comisia speră că companiile private uh, vor crea mecanisme de echilibrare sau uh, căi de atac, uh, căi prin care publicul se poate plânge. În ciuda recomandărilor care arată că există dreptul la un contract, companiile au în același timp dreptul de a impune restricții excesive dacă cadrul juridic le permite. În consecință trebuie să ne gândim de două ori, de trei ori chiar, până să cerem companiilor uh, care au uh, prea multă putere să renunțe la uh, tentația de a influența democrația. Și nu e vorba numai de Google și Facebook. Sunt foarte multe companii. Reglementarea Google și Facebook nu ne va aduce un internet echilibrat. rolul de a lupta pentru un conținut echilibrat um, este aproape uh, imposibil de realizat pentru că sunt foarte multe astfel de companii, după cum vă spuneam. În uh, relație cu conținutul uh, violent sau deci uh, conținutul uh, violent sau ilegal trebuie uh, combătut de asemenea cu fermitate. Acum rolul autorităților publice. Doamna raportor, doamna Bild, a făcut o treabă excelentă cu rezoluția Parlamentului privind directiva împotriva exploatării copiilor, adoptată în, adoptat în decembrie anul trecut. Uh, și vă recomand să recitiți această, acest aviz pentru a vă da seama în ce măsură uh, există indiferență sau uh, neglijență crasă la nivelul Comisiei din anumite puncte de vedere. Raportul de implementare al Comisiei nu a inclus uh, statistici cu privire la blocarea uh, uh site-urilor sau la ștergerea de conținut, nu a avut uh, statistici cu privire la viteza cu care se elimină conținut uh, sau cu privire la uh, frecvența cu care aceste cazuri au fost duse mai departe de către autoritățile de aplicare a legii. Și uneori chiar s-a invocat uh, nevoia de a nu interveni tocmai pentru a nu uh, interveni în anchetele penale. Trebuie să ne întrebăm ce a fost în mintea comisiei um, dacă toate aceste informații au lipsit din uh, comunicarea sa? Um, Europol are sarcina de a uh, urmări conținutul care se referă la uh, infracțiuni grave și nu înțeleg de ce nu s-a luat o hotărâre fermă în legătură cu conținutul ilegal de pe internet. Pentru că Comisia are dreptul să facă asta conform articolului 52 din cartă. Comisia a răspuns unei întrebări parlamentare spunând că nu a cunoaște frecvența cu care Europol uh, urmărește cazurile semnalate de conținut ilegal plasat pe internet. Singurul lucru pe care Comisia vrea să le evite este eliminarea dovezilor care ar putea juca un rol uh, important în anchetele penale ale Europol. Europol, uh, pe de altă parte, a transmis o notă, adică trimite note cu privire la conținutul ilegal către furnizorii de internet, fără ca uneori acestea să răm- adică uneori acestea rămân fără urmări. deși astfel de informații ar trebui să fie de natură, uh, ar trebui să poată fi făcute publice conform uh, directivei privind informațiile publice. Deci ce e de făcut? I-am scris uh, comisarului Gabriel și am cerut o abordare structurată în primul rând, o înțelegere clară a felului în care cerințele guvernelor și ale comisiei uh, bazate pe articolul 52 sunt tratate în legătură cu participarea voluntară sau uh, obligatorie la măsuri de eliminare a conținutului ilegal de pe platformele de internet. Pe urmă, am cerut o investigație uh, amplă care să măsoare impactul acestui conținut. În al treilea rând, trebuie să analizăm experiența de până acum, în, din ultimii 20 de ani, cu privire la aceste măsuri voluntare, ce a funcționat, ce nu a funcționat și să a, construim o abordare mai eficientă pentru a a putea interveni atunci când lucrurile o iau rasta. Adeseori unele măsuri sunt introduse și apoi se uită de ele. Nu există măsuri de monitorizare, nu există raportare, uh, și da aceste, acea comunicare a Comisiei de obicei, adică a cerut uh, în special um, cantitatea și viteza cu care informațiile sunt șterse de pe internet și atât. Comisia nu ar trebui să delege responsabilitatea pentru a obține un uh, mediu echilibrat pe internet și nu ar trebui să permită măsuri care ar putea să facă mai mult rău decât bine. Trebuie să facem un pas înapoi acum și să construim uh, o politică um, corespunzătoare pentru acest domeniu. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Keller, de la Central University. Da, mulțumesc că am și o prezentare care va apărea pe ecran în câteva momente. Mulțumesc organizatorilor, doamna președinte, pentru că m-ați invitat la acest eveniment. Am lucrat uh, foarte multă vreme uh, despre uh, În domeniul uh, conținutului de internet am lucrat uh, chiar și în interiorul companiilor Google, uh, Facebook. Și trebuie să vă spun că legislația privind responsabilitatea de obicei este foarte bine construită și are se concentrează pe procese, pe dovezi, pe felul de informații care pot să uh, declanșeze această uh, răspundere penală. Este vorba de o, um, un uh, tip de uh, răspundere, uh, un, un tip de cadru legal uh, organizat pe verticală, diferit de cadrul uh, legat de la nivel european. În general există trei uh, tendințe. Cum spunea și Joe, uh, de obicei ne concentrăm numai pe prima componentă. În primul rând, trebuie să reducem uh, conținutul uh, ilegal aflat pe internet. Uh, în al doilea rând, trebuie să protejăm conținutul legal. Asta, sigur că se, pot, se pot face ținând cont și de inovațiile din domeniu și acestea două, prime două uh, tipuri de măsuri trebuie să fie foarte echilibrate pentru a-i proteja pe utilizatorii internetului și pentru a nu contraveni uh, cartei uh, uh, europene a drepturilor omului. Reducerea conținutului uh, ilegal de pe net este Evident, de ce ne dorim uh, să avem un rol în acest proces și să impunem o monitorizare a anumitor platforme prin mijloace tehnologice. No, I can go backwards, but not forwards. Uh, the, <laughs> well, I will talk about protecting lawful content. O să vorbesc despre protejarea conținutului online acum și trebuie să fie foarte clar că uh, legislația, dacă este prost uh, proiectată, nu ne va ajuta. Aici uh, um, sunt foarte bine documentate, am enumerat o serie de studii și de uh, uh, rapoarte am observat că sunt foarte multe probleme legate de uh, eroare umană, însă pe de altă parte e vorba și de un vid informațional în anumite domenii Și este păcat că ne dorim, suntem atât de departe pe calea abordării, adoptării de legislație, fără să avem însă studii relevante privind uh, domeniul cu care avem de-a face, pe care trebuie să-l legiferăm. Consecințele uh, eliminării pe internet excesive a conținutului nu a fost nici suficient uh, studiate. Și trebuie să formulăm corect problema pentru că o mare parte a vieții noastre se petrece acum online. Viețile copiilor noștri, într-o măsură și mai mare, se vor petrece online. Și orice perturbare va uh, duce la efecte care trec dincolo de afectarea libertății de exprimare. Se, va, se vor afecta afacerile și activitățile comerciale, avem deja dovezi în acest uh, sens vor fi afectați și consumatorii. Am participat la, un, uh, la o emisiune de radio recent cu o doamnă din America uh, care din greșeală a pus uh, pe Facebook imagini îngrozitoare cu un accident care s-a petrecut cu copiii dânsei și Facebook i-a blocat uh, Uh, contul, iar apoi a avut surpriza să constate că nu mai poate intra pe niciun uh, alt, uh, nicio altă platformă. Deci e vorba de protejarea intimității, de protecția datelor, de supraveghere pe internet. Și există o preocupare care nu cred că a fost suficient uh, investigată în legătură cu felul în care monitorizarea constantă și raportarea către uh, forțele de poliție, de către furnizorii de internet, poate duce la fenomene uh, negative. Apoi voi da exemplul uh, conținutului cu uh, tentă teroristă. Aici, uh, în fiecare contact pe care îl avem, știți că pe aceste platforme există obligații uh, legale de a elimina anumite tipuri de conținut, dar uh, uneori, din greșeală sau din exces de zel, se elimină și alte uh, părți de conținut care pot avea legătură sau mai mult sau mai puțin cu conținutul um, terorist. E vorba de cei care vorbesc în arabă, de cei care vorbesc despre islam, vorbesc despre intervențiile militare uh, americane în Irak, Afganistan. Și um, dacă se recurge la eliminarea tuturor, tuturor uh, mesajelor cu acest tip de conținut, se va ajunge la abuzuri. Evident că uh, Um, o consecință a fost, de exemplu, eliminarea de pe platformele de conținut a uh, rapoartelor privind crimele de război din Siria. Un lucru despre care uh, și uh, asociațiile pentru drepturile omului, dar și cei care urmau să uh, ancheteze aceste crime împotriva umanității sau uh, plâns în repetate uh, rânduri. Acest uh, tip de eliminare în masa informațiilor provine, sigur, din dorința de a asigura securitatea, dar, pe de altă parte, există dovezi că această abordare ar trebui um, adaptată pentru a nu face mai rău mai mult rău decât bine. După cum vă spuneam, uh, filtrele pe care uh, le folosesc aceste platforme sunt uh, destul de performante, însă există o mare, o mare parte dintre um, grupurile de conținut eliminate de pe internet se datorează erorilor umane. În uh, ultima vreme s-a observat uh, și faptul că uh, oamenii care se ocupă de filtrarea informațiilor sunt la rândul lor influențați de propriile lor convingeri. Trebuie să avem, deci, proceduri și garanții procedurale pentru a putea proteja drepturile persoanelor. vă spuneam despre um, uh, acele filmulețe puse pe internet de către apărătorii drepturilor omului și care au fost eliminate pentru că uh, cuiva, li s-a, cuiva i s-a părut că sunt prea violente. Trebuie asigurată și transparența pentru marele public trebuie asigurat accesul uh, societății civile, accesul lumii academice la uh, anumite informații care ar putea fi de ajutor în uh, elaborarea de studii și de rapoarte. Răspunsul optimist al com Comisiei este că se poate ajunge la un echilibru și că platformele vor reuși să găsească o soluție. Răspunsul realist este că este un ecosistem foarte complex. Probabil nu există o soluție corectă. Um, soluția va trebui să fie foarte bine gândită și va trebui să fie rezultatul deciziilor pe care le luați aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc și ultimul vorbitor este domnul Richard Allen vicepreședintele uh, la uh, soluții strategice la Facebook. Vă mulțumesc pentru invitație. Aș dori doar să mă refer la patru domenii în momentul actual. Sunt ceea ce privește eficiența directive e-commerce uh, din perspectiva unei platforme, responsabilitățile platformelor, răspunderea și responsabilitatea în anumite limbi sunt, e același cuvânt, însă există anumite diferențe și responsabilitatea a fost o temă majoră pentru platforme. În al treilea rând, liniile de apărare, tehnologia, după cum s-a spus, pentru a, apăra, a, a explica instrumentele pe care le folosim și, în final, complexitatea anumitor decizii care trebuie luate și care sunt în special relevante pentru piața, piața internă. Există o varietate și o complexitate majoră, însă pentru că lucrurile care par să fie clare dintr-o parte nu sunt foarte clare în altă parte. Ceea ce este ilegal în Uniunea Europeană este de extrem de dificil de uh, stabilit, pentru, în special pentru o companie care funcționează în întreaga lume această, acest regulament cred că a fost util nu doar pentru platforme. Un aspect cheie pe care îl permite este că ne permite să creăm uh, bariere uh, scăzute de intrare pentru cei care vor să discute cu serviciile noastre și uh, echilibrează solicitările juridice. Ar, lucrurile ar fi foarte diferite dacă ar fi trebuit să restricționăm uh, accesul datorită răspunderii. Cred că avem o oportunitate că 500 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană pot să discute și să comunice unul cu celălalt, unii cu ceilalți. Însă această permisie nu este o carte albă și uh, avem responsabilitatea de a, de a trata comportamentul ilegal Motivul principal pentru care lucrurile au funcționat este că comportamentul majorității oamenilor este rezonabil. Dacă ne gândim la câteva dintre domeniile pe care le-am dezvoltat în, împreună cu Comisia Europeană pentru a găsi soluții în domeniul răspunderii, pentru a hotărâi dacă avem uh, răspundere sau responsabilitate sau nu, în ceea ce privește siguranța copiilor, avem o tradiție îndelungată de colucrare cu Comisia pe programe care cred că au dezvoltat o înțelegere foarte puternică a provocărilor și soluțiile. Pe contraterorism am conlucrat foarte mult cu domnul comisar King Și în ceea ce privește discursul incitator la ură, aceasta a devenit o problemă majoră în Uniunea Europeană în uh, ultima vreme și uh, am dezvoltat un cod de conduită și pe proprietatea intelectuală, care știu că este un. și acolo se dezvoltă coduri de conduită Ceea ce au în comun e, aceste măsuri este că reunesc industria, politicienii și experții din domeniile relevante, cum ar fi în domeniul siguranței copiilor și contraterorism. Atunci când încerci să uh, uh, rezolvi o problemă, și este vorba aici că oamenii de bună credință recunosc o problemă comună cum ar fi propaganda teroristă și încearcă să găsească o soluție. Liniile de apărare pe care le avem. Noi considerăm că cum directiva funcționează bine, marea majoritate a milioanelor de cetățeni nu au intenția de a comite acte ilegale atunci când vine vorba de amenințări cum ar fi exploatarea copiilor și terorism, orice cantitate de conținut este prea mult, deci lucrăm la măsuri preventive pentru ca aceste conținuturi să nu ajungă pe eh, serviciile noastre. Ultimul exemplu este ADN-ul foto eh, care este dezvoltat de Microsoft, care ne permite să Uh, luptăm uh, împotriva uh, imaginilor de exploatarea copiilor. Nu este cel mai ușor pentru că aceste imagini nu pot fi transmise niciodată în mod legal. Deci dacă imaginea cade în această categorie și a fost definită ca atare, aceeași metodologie în esență se aplică la contraterorism, unde încercăm să uh, separăm uh, videoclipurile de propagandă ale organizațiilor ISIS și Al-Qaeda. Însă sunt și alte grupuri unde nu este foarte clar și chiar și anumite conținuturi ISIS și Al-Qaeda uh, pot să fie văzute într-un alt conținut, deci un clip utilizat într-un buletin de știri are alt conținut decât într-un videoclip pentru propagandă teroristă. Astfel putem să blocăm accesul acestor persoane pe serverele noastre. Dacă persoanele reușesc, reușesc să-și facă un cont, încercăm să eliminăm conținutul deja postat. Limba este o problemă pentru companiile. Uh, Facebook acum uh, uh, acoperă 48 de limbi, ceea ce în ordine pentru că suntem o companie majoră, însă ă, pentru o companie mică care de-abia începe acum, susținerea lingvistică ar putea să fie o limitare majoră în ceea ce privește uh, defăimarea, discursul incitator la ură. Uh, imaginile sunt ușor de identificat, însă limba necesită uh, o înțelegere mai aprofundată. Discursul incitator la ură este un caz uh, special în acest sens. Uh, chiar și uh, schimbarea unei de punctuație, poți să pui o virgulă într-o propoziție și atunci nu mai e o, trece de la glumă la discurs incitator la ură. Deci este o discuție foarte dificilă pentru noi. De asemenea, Uh, acest lucru variază foarte mult în Uniunea Europeană. Am făcut un test, uh, uh, am um, dat o serie de discursuri incitatoare la ură pentru a fi testate pentru legislația din fiecare țară și în, alte, în unele state toate aceste declarații erau ilegale, în alte state doar unele erau ilegale și un alt aspect care este foarte important, acum când începem să clarificăm lucrurile, noi ne putem permite uh, să facem acest lucru, să solicităm aviz juridic, însă dacă vrem să ajutăm un startup în domeniul internetului care vrea să respecte cred, legea, cred că anumite instrumente ar fi foarte utile. Ce este legal în Uniunea Europeană? Nu există un asemenea instrument noi am făcut acest lucru la nivel intern. Am fost uh, criticați că nu am publicat aceste standarde. Le-am publicat. Acum, din partea unei companii, uh, aveți informația în legătură cu mm, implementarea standardelor. Însă nu este vorba de un text juridic uh, oficial. După aceea, în ceea ce privește ceea ce reprezintă o avertizare de eliminare a conținutului. Există foarte multe variabile. Primim solicitări foarte clar formulate din partea agențiilor de aplicare a legii și după aceea multe solicitări din partea altora. Așadar, orice standardizare în acest sens uh, ne-ar fi extrem de utilă. Acestea sunt uh, câteva comentarii în legătură cu perspectiva noastră din prima linie. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste perspective. Acum începem întrebările și răspunsurile cu uh, doamna Iulia Reda. Da, m-au impresionat exemplele de sisteme de eliminare automate care perpetuează prejudecățile care deja există în societatea noastră de astăzi. Și mă preocupă acest efect. De exemplu, am citit un raport uh, din, din partea unor utilizatori Twitter din Bulgaria care se plângeau că uh, conturile lor fuseseră blocate pentru că au fost uh, identificați ca roboți ruși doar pentru că foloseau alfabetul chirilic și menționau anumite uh, conturi mai mari comportamentul lor era similar uh, cu al roboților ruși, însă nu toată lumea care folosește alfabetul chirilic este rus și nu toată lumea din Rusia este un robot. În discuția în legătură cu platformele online există există o uh, reticență în legătură cu puterea algoritmilor de a uh, stabili legislația și uh, uh, asta este în funcție de dacă algoritmul este gândit în funcție de serviciu sau în legătură cu cum funcționează. Deci mă întreb dacă acesta este contextul în care încercăm să găsim o soluție, de ce atât de multe uh, propuneri consolidează acest lucru și cer să folosim mai mulți algoritmi. Uh, și la Facebook, când Mark Zuckerberg răspundea de la, la întrebările Parlamentului, propunea filtrele de algoritmi ca o soluție de luptă împotriva conturilor false și așa mai departe. Și Mă întreb dacă, uh, da, ținând cont de uh, uh, probele clare în legătură cu discriminarea, de ce este răspunsul automat care vine din partea unei companii? Cum putem să implementăm mai bine legea? care ar fi cea mai bună propunere? Uh, am înțeles că poate avem nevoie să armonizăm mai bine legislația noastră și sunt de acord cu acest lucru, însă, dincolo de aceasta, care ar fi cele mai bune practici pe care noi, ca legiuitori, am putea să punem accentul? Vă mulțumesc uh, din partea S și de acum. Mulțumesc. Eu am două întrebări. Uh, una pentru Lord Allen în legătură cu scandalul Facebook care a implicat foarte mulți utilizatori. Aș dori să înțeleg cum vrea uh, compania să aplice aceste conținuturi online. Am avut uh, cazul Cambridge Analytica, și ce asigurare poate să uh, dea uh, Facebook că va uh, șterge conținuturile ilicite și nu doar le va bloca? O altă întrebare este una de natură generală. Tocmai am citit un articol în Guardian în legătură cu cât de populare sunt personajele de desene animate, Peppa Pig și Mickey Mouse pentru copii și cum uh, are loc o îndoctrinare subliminală pentru copii. Uh, personajul Peppa Pig este schimbat uh, dintr-un personaj de desene animate și pus în situații de violență și aceste imagini sunt inserate în programele pentru copii Înțeleg că se estimează că în jur de 400 de ore de conținuturi sunt uh, încărcate pe site uh, în fiecare minut și mă întreb cum se, vo, cum se va controla acest lucru, cum va ce recomandă comisia în ceea ce privește rezolvarea problemei. În ceea ce privește autoreglementarea și eliminarea conținuturilor digitale, niciodată nu se va rezolva problema uh, încălcării de copyright, a algoritmilor pe care nimeni nu-i cunoaște, care au uh, stimulente monetare, dacă sunt uh, o mii de vizionări sau milioane de vizionări, fără niciun fel de supraveghere umană. Cum veți controla acest lucru? este foarte important pentru că îi afectează pe toți cetățenii și în special pe cei mai vulnerabili, copiii care se vor uita la anumite lucruri și nu își vor da seama că uh, vizionează de fapt uh, conținuturi ilegale sau care nu sunt apte. Vă mulțumesc, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Doamna Șaranțova, da, ați spus că trebuie să găsim echilibrul corect eh, în legătură cu lupta împotriva terorismului, discursul incitator la ură și eh, încălcarea drepturilor de autor, pe de o parte, și pe de altă parte, cum să protejăm libertatea de exprimare și așa mai departe. Am avut o dezbatere foarte înflăcărată în legătură cu reforma copyright-ului în Uniunea Europeană. Aș dori să ca, știu care este abordarea dumneavoastră, nu? considerați că este mai bine să ajungem la un echilibru printr-o procedură um, clară decât să avem un filtru pentru împotriva uploadurilor? Și în al doilea rând, care este diferența între filtrarea conținuturilor uh, acoperite de copyrights și filtrarea altor tipuri de conținuturi. Vă mulțumesc, doamna Catrin Schnell. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, suntem într-un moment foarte relevant. Mâine la Comisia Afaceri Juridice vom vota în legătură cu legislația de copyright. Ehm, comisia noastră se împotrivește obligațiilor generale de monitorizare. Într-adevăr, echilibrul este o problemă și felul cum uh, abordăm conținutul legal, și cum să ne asigurăm să avem libertate, că avem libertatea de exprimare. Cristina, ai vorbit uh, juridic foarte precis care este jurisprudența, care sunt interpretările, uh, abordările verticale și limitele. Ar fi foarte bine să explorăm mai Uh, serios aceste aspecte. S-au referit și alți vorbitori la acest lucru și vă întreb care stat a reușit să ajungă la un echilibru corect? La cine poate să ne fie un exemplu? Pentru că din câte văd eu, vom încerca să avem un echilibru. Însă cum ajungem la o soluție globală? Nu este vorba doar de noi aici. Cum tratăm aceste aspecte în mod informat prin care putem să ajungem la un echilibru, după cum spuneam. A vorbit și alții despre ceea ce se va întâmpla uh, mâine și ce, care este calea înainte, pentru că dacă eliminăm conținutul legal al utilizatorilor, acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră de astăzi. Este foarte relevant că sunteți alături de noi. Nu știu dacă vreți veni și la Comisia Afaceri Juridice mâine pentru a ne prezenta acest lucru, aceste lucruri. Uh, Uh, a fost interesant să aflăm ce uh, poate, putem să aflăm despre Peppa Pig sau nu. Uh, și copiii mei sunt de-a dreptul revoltați că Parlamentul ar putea să aibă o campanie pentru a interzice anumite imagini Uh, trebuie să găsim echilibrul între această lume nouă și cea uh, veche și trebuie să găsim această, un echilibru în domeniul dreptului de autor. Vă mulțumesc, cred că este foarte clar din întrebări că echilibrul este provocarea cea mai mare cu care ne confruntăm pe acest subiect. Deci, îi susțin pe colegii mei pe această temă. Un alt aspect care nu a fost menționat încă este diferența între aspectul financiar și capacitatea companiilor. E vorba de companiile mari care au posibilitatea și banii să facă filtrări tot timpul, dar pentru ceilalți este o problemă financiară asta. Și cred că dacă nu găsești un echilibru fin la acest capitol, riscul este să pui veți în roate inovării. Și cred că nu ar trebui să intervenim la acest nivel. Acum doresc să dau cuvântul experților noștri, deci cine dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, toate au fost întrebări interesante. Each question individually, because I think... Nu o să iau fiecare întrebare individual. Mi se pare că au fost abordate subiecte pentru care oricum uh, răspunsul meu va merge într-o direcție paralelă. Mai multe întrebări s-au referit de fapt, a fost vorba despre ce este o soluție propice și ce filtre nu funcționează. Avem uh, soluția pe bază de notificare. Ea este calea. În directiva pentru comerț electronic avem o procedură și un sistem de bază cu privire la notice and takedown, a face o notificare și a înlătura conținutul. Dar trebuie să discutăm mai mult despre detalii, cu mecanismul de plângere, cu mecanismul de încantrare în timp. Comentariile făcute aici sunt vagi și ar trebui să stabilim clar care este atitudinea față de înlăturarea conținutului în funcție de tipul de întreprindere, în funcție de dimensiune. Problema este însă că nu există indicații specifice despre ce înseamnă o înlăturare rapidă. Procedurile existente trebuie explicate exhaustiv și apoi trebuie să armonizăm legislația în vigoare în așa fel încât întreprinderile să știe cu ce se confr- conf- uh, confruntă, uh, ce conținut este legal, ilegal și ce nu. mi ar ajuta foarte mult și asta. O altă parte a soluției, și aici este opinia mea personală, și cred că mai mulți s-au referit deja la asta, se referă la abordările verticale. Să găsim un echilibru bun, așa cum uh, apare la CEJ, în decizie de acolo și așa cum apare și la Curtea Drepturilor Omului la Strasburg. Sunt din uh, cazurile din instanță, când au apărut uh, interferențe cu drepturile omului, Adesea a fost vorba despre drepturi relative, drept de proprietate intelectuală, liberă exprimare, protecția datelor nu sunt uh, drepturi care trebuie absolut protejate. Prin urmare, trebuie găsit un echilibru fin cu sacrificii de ambele părți. Dar esența drepturilor trebuie să rămână intactă, integritatea drepturilor să fie protejată. Procedura Notice and Stay Down are dezavantaje, da, dar în ciuda acestora Cred că ă, această procedură reprezintă cea mai bună soluție pentru un echilibru. Echilibrul poate să se schimbe dacă discutăm despre protecția copiilor, de exemplu, mai ales în contextul ă, abuzului sexual. Trebuie înlăturată diseminarea de imagini cu copii abuzați, cu tortură, căci e vorba despre un drept absolut care prevalează în fața tuturor celorlalte drepturi. E vorba și de uh, metode mai bune de identificare a conținutului ilegal. Se comit erori, dar măcar să poată fi justificate, fiind dată uh, magnitudinea răului comis asupra victimei. Sunt lucruri care trebuie să ne dea de gândit. Și de asemenea, cum a spus Iulia, să vedem dacă vrem filtre automate care să ia ele deciziile pentru noi. La ora actuală sunt oameni care iau decizii în instanțe de judecată în care avem încredere cu privire la implementarea legii. Și deocamdată, fiind dată starea tehnologiei, nu putem avea aceeași încredere în sistemele automatizate. Mulțumesc! That was, uh, <clears throat> excuse me, that was a lot of really, really good questions. Foarte multe întrebări foarte bune și astea impune timp pentru răspunsuri cu privire la directiva pentru drepturile de autor. Articolul 13 lasă în vigoare directiva uh, pentru e-commerce, dar uh, redefinește out of existence. Și atunci companiile pot fi obligate să facă ceea ce a spus de două ori CEJ. Dar asta nu este în perfectă aliniere cu Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și nu așa legiferezi. Nu lași o directivă acolo și creezi o directivă în contradicție, fără a remedia lucrurile. Nu are niciun sens. După cum n-are rost să avem o comisie care să înlăture uh, deciziile din instanță printr-un articol, articolul 13 din directiv, dintr-o directivă. Acum, pe chestiunile mai ample, internetul se transformă mereu. Orice, ce facem noi astăzi se referă la situația de acum, peste șase luni se schimbă. Când e vorba de conținutul ilegal, se vor face adaptări. Ceea ce funcționează astăzi ar putea să nu mai funcționeze peste un an și de aceea în prezentarea mea m-am referit la nevoia de a avea proceduri rapide de revizuire, ca să fii sigur că ceea ce faci funcționează. Suedia are un uh, sistem de blocare pe internet care a fost introdus în 1996 fără revizuire. Funcționează? Habar n-avem. Care sunt statisticile? Habar n-avem. E totul contraproductiv? Chiar nu știm. Nu poți trata internetul ca fiind o resursă statică și să te aștepți că merge și pe ghicite cu privire la ce poate funcționa, ce e corect acum, peste o lună, peste cinci ani. Lipsește din legislația europeană un aspect, efortul de a revizui efectele contraproductive și de a te adapta, de a permite întreprinderilor care au măsuri voluntare să revină asupra lor, fiindcă ele nu mai funcționează. Să citiți comunicarea și recomandarea. Recomand asta și să căutați o frază care să se refere la un procedeu concertat de revizuire, unul rapid, în momentul în care lucrurile nu mai uh, sunt în conformitate cu realitatea. Nu există o asemenea frază, vă spun eu, și nu este bine. Care este diferența între filtrarea pentru dreptul de autor și filtrarea celuilalt conținut în alte scopuri? Disponibilitatea procedurilor de încălcare a dreptului de autor e o problemă pentru partea afectată. Disponibilitatea altor, măs- altor uh, tipuri de conținut și, de fapt, înlăturarea altor tipuri de conținut este o problemă. Dacă este o imagine cu un copil abuzat, downloadarea, pladarea, toate aceste elemente fac parte din infracțiune. Și dacă ne uităm iarăși la comunicare și la recomandare, tratăm totul ca și când disponibilitatea este singura parte a problemei, ceea ce este fals. Practic, Comisia și statele nu își vor ele să-și asume răspunderea. Am avut cazul telecablă. Și, din păcate, trebuie să luăm decizia grea de a ne face temele de casă și de a avea măsuri corecte pentru toate părțile interesate. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi referi și eu la interfețele care au apărut uh, în întrebări, la suprapuneri. Nici mie nu mi-a plăcut uh, mărturia lui Mark Zuckerberg. Nu pentru că ar fi ceva greșit cu ea, ci pentru că e vorba totuși de chestiuni de interes public. La audiere am văzut cum legiuitorii vor ca conținutul terorist să fie înlăturat. La fel vrea și Facebook. Nu vor nici ei să aibă nimic ilegal pe platformă, dar... Și oricum n-au vrut să fie un forum pentru dezbatere complicată și supărătoare, ci s-a dorit a fi o comunitate cu standarde civilizate. Deci ei înlătură un discurs care încalcă termenii lor. Nu e surprinzător, însă legiuitorii vor să înlăture anumit conținut cu orice preț de pe Facebook. Și oricum se face asta cu algoritm, nu? Deci asta ar trebui să ne arate că a susținut momentul să existe o tranziție, să ne axăm pe celelalte lucruri, să vedem cum uh, legea ar trebui să corecteze problemele care apar, pentru că apoi există o, uh, exager, o înlăturare exagerată de conținut. Chestiunea cu directiva pentru drepturile de autor. Poate e simplist, însă mie mi se pare că articolul 13, cu propune de filtrare, sunt oarecum șocante, fiindcă Motivația și argumentul principal pentru articolul 13 sunt banii. O dispută între marile interese comerciale de ambele părți. Și dacă nu putem rezolva o dispută despre bani, fără a restructura tot internetul, nu știu, pare o nebunie. Și oricum, e disproporționat să folosești această schimbare drastică despre cum funcționează internetul ca să rezolvi o problemă de acest tip. Cu privire la diferențele dintre tipurile de conținut, Mai mult s-au referit la natura specifică a imaginilor cu abuzuri de copii și de ce filtrarea este perfect acceptată. Dar sunt și învățăminte de tras, să vedem de ce există acest tratament special. În primul rând este un conținut care este <laughs> deosebit de dăunător. În al doilea rând este un conținut ușor de recunoscut, nu trebuie să fii expert juridic ca să te că e ilegal. Apoi este conținut fără context legal și unde este o marjă de eroare Să zicem că la sfârșit uh, înlătură o imagine ușor confundabilă cu uh, abuzul Da, e vorba de un tratament mai dur aplicat pentru că sunt aceste norme de înlăturare a conținutului extrem de dăunător, extrem de grav. Sunt chestiuni ușor de recunoscut, cu o marjă de eroare relativ mică. Dar celelalte tipuri de conținut despre care vorbim, de exemplu, discursul potențial terorist, care poate fi, de fapt, și diseminare de știri sau uh, militare pentru anumite drepturi, aici deja lucrurile se complică, nu mai este atât de ușor să recunoști uh, conținutul ilegal. Și sigur, apar și chestiuni juridice de exemplu ce se întâmplă cu defăimarea, aceste lucruri fac să fie și mai greu pentru o platformă să știe care parte rostește adevărul. În Spania și în Regatul Unit sunt cauze în instanță se spune că o platformă nici n-ar trebui să răspundă ea singură această întrebare. Trebuie să așteaptă un ordin judecătoresc, fiindcă nu se poate ști ce este ilegal până ce nu a fost uh, declarat ilegal acest lucru pe cale oficială. Este standardul juridic care a fost uh, stabilit de către curțile supreme în Argentina și India, spre exemplu, în acord cu Constituția și drepturile fundamentale. Acum, despre cum să găsim un echilibru. Am vorbit despre proces, despre ce înseamnă knowledge, cunoaștere, despre ce înseamnă atribute. Dar trebuie să zăbovim și asupra mai bunei transparențe. Și nu mă refer la numerele agregate publicate de întreprinderi, ci situațiile în care conținutul a fost înlăturat și de ce și am uh, făcut trimitere la videourile teroriste. Nu pare să fie nerezonabil să spunem că mediul academic ar trebui să aibă acces la aceste materiale ca să dea seama cum funcționează lucrurile. Îmi pare am sărit peste inovare. Lordul Allen a spus că micile întreprinderi nu-și permit să cheltuiască 60 de milioane de dolari, cred că sumele între, în, între timp au și crescut, pentru filtrare. Mandatul de filtrare trebuie să fie altul. Și în raportul Fingström și Engström din prezentarea mea, era vorba despre companiile care sunt obligate să obțină certificare în uh, filtrare. S-ar putea să obțină acea certificare, dar din punct de vedere tehnologic lucrurile să fie depășite la un anumit moment dat. Așa încât companiile sunt captive într-un sistem, din punct de vedere tehnic, neadecvat sau lipsit de competitivitate. Vă mulțumesc! Um, again, just da, voi aporta subiectele care au uh, fost vehiculate în sală, mai întâi de ce algoritmi. E ceva unic cu internetul și prezintă provocări unice legiuitorului american. Odată viteza, viteza schimbării este mult mai rapidă decât viteza reglementării și scara, foarte largă. Schemele de reglementare sunt uh, construite în punct de vedere istoric pentru a rezolva problemele unor entități, unui număr mic de entități. Niciodată n-am avut uh, situația în care un, uh, se face o reglementare cu privire la dreptul uh, de expresie a milioane de cetățeni. Nimeni nu încearcă să reglementeze, exemplu, felul în care vorbești pe coridor. Dacă vorbești la fel pe internet cum vorbești pe coridor, dintr-o dată ceea ce spui tu devine parte a unui necesar de reglementare și uh, soluțiile care vor funcționa sunt cele care combină răspunderea statului, nu companiile singure trebuie să se ocupe și trebuie totul combinat cu tehnica de la întreprinderi, fiindcă statul, el uh, poate ținti un anumit rezultat, dar nu are mijloacele de la a-l obține, din păcate. Deci, uh, o poate face doar cu cooperarea providerilor de servicii pe internet. Este o combinație, deci, în termeni practici, cum să arate lucrurile. Companiile de internet ar trebui să discute la nivel de grupuri de experți pe anumite domenii. Am văzut asta și la Bruxelles, cu forumul UE Internet. Erau cei responsabili, de exemplu, de securitate, care ne-au chemat, am avut o conversație, am explicat cam ce am făcut și apoi ne tot testează, ne cer să facem mai mult, ne cer să lucrăm cu micile întreprinderi, o serie întreagă de solicitări. Dar aceste acțiuni pot genera lucrurile de care avem cu toții nevoie. Noi, de exemplu, ne-am dorit ca mult mai puțini oameni să devină radicalizați uh, și să ajungă să omoare cetățeni. Deci putem să discutăm de, um, la modul cel mai deschis despre ce putem noi face la nivelul serviciilor noastre pentru a reduce această posibilitate, acest risc. Dar lucrurile se schimbă, se schimbă atât la câteva luni și trebuie să vedem cum plasăm accentele. Nu neapărat trebuie să blochezi tot într-un regulament, ci mai degrabă într-un proces de dialog. Încrederea. Da, e importantă, mai ales cu compania pe care o prezint eu acum. Am spus că am făcut greșeli semnificative, trebuie să redobândim încrederea cum, având un dialog bogat despre ce trebuie făcut și recunoscând care este greșeala. Zilnic facem greșeli, lăsăm uh, pe internet conținut care trebuie înlăturat, înlăturăm conținut care trebuie să rămână, muncim din greu pentru a minimiza numărul uh, erorilor, dar vrem să și vorbim despre acest subiect, pentru că Obiectivul nostru este, poate, să reducem uh, uh, imaginea cu exploatarea de copii, de exemplu, dar adesea în uh, bătălia aceasta înlăturăm și conținut care n-ar fi de înlăturat. E prețul pe care îl plătim pentru dorința de a face bine, dar este nerealist să credem că vom ajunge la perfecțiune, la zero. Apoi, au fost și o întrebare despre ștergere și blocare. Ștergem conținutul dacă contravine flagrant uh, standardelor globale și restricționăm accesul la, uh, pentru anumite zone geografice doar uh, dacă sunt vizate numere mici de jurisdicții. Chestiunile mari sunt oricum acoperite de standardele noastre din comunitatea globală. Sunt țări care au legi cu privire la insultă insultele fiind, de exemplu, acceptabile într-o țară, dar perfect ilegale în alta. Și apoi? Asumarea răspunderii. Și aici trebuie să găsim un regim potrivit. Sunt, uh, servi, sunt service provider pe internet care nu vor să se comporte responsabil, dar sunt uh, în minoritate. Și ar trebui să spunem uh, astfel, cu cât ești mai responsabil și cu atât ai uh, mai mult, cu atât uh, trebuie să fii mai atent. Mie mi se pare că ar trebui să avem încredere în faptul că întreprinderile sunt încurajate să facă ce trebuie și dacă fac ce trebuie să se bucure de protecție. este mai bine să existe niște condiții generale care să spună că avem sarcina de a-i proteja pe cei care folosesc serviciile noastre. Uh, Mulțumim pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări. Înseamnă că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, următoarea discuție. Doi în loc de trei vorbitori, pentru că cineva a anulat în ultimul moment. Avem doi vorbitori. Domnul Fakes, care este reprezentantul SESDAM și domnul Pancini de la YouTube și Google. Și aș vrea să vă invit să aveți uh, intervenții de maximum, uh, maximum 10 minute. Domnul Fakes. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru ocazia de a vă da o părere despre recomandările Comisiei și felul în care se potrivesc cu propriile mele observații. Mă numesc Michael Fakes și reprezint o platformă medie din Republica Cehă, medie ca dimensiuni. la 10% din populația cehă folosește serviciile noastre Uh, sigur că folosesc și serviciile unor companii ca Google sau Facebook, dar avem și noi experiență cu privire la conținutul online și sperăm să avem o contribuție utilă la dezbaterea de azi. Sunt avocat, sunt uh, om de afaceri, am început compania în 2004 ca informatician și apoi am, aj- am urcat treptele ierarhice până uh, aici. Uh, sunt uh, Uh, am experiența uh, creșterii unei companii de la 50 uh, de angajați până la 1500 acum în Cehia și Slovacia. Și cred că vederile mele vor fi un pic diferite de cele ale uh, antevorbitorilor mei. Aici nu e vorba numai de poli- interese politice, um, există însă o altă nevoie foarte simplă. Serviciile noastre trebuie să fie utile, să fie bune pentru utilizatorii noștri, pentru ca noi să putem rămâne în fața concurenței. Mm, sigur că asta încearcă să facă orice companie, și noi în, uh, în firmă suntem preocupați în permanență de uh, brandul nostru, de prestigiul nostru. Ce spunea Comisia în legătură cu eliminarea conținutului ilegal, uh, trebuie să vă spun că nu suntem de acord cu această abordare și o să trec în vedere câteva puncte care mi se par cele mai controversate. În primul rând, să vedem ce există deja. Când vorbim despre uh, conținutul generat de utilizatori, se, poate, uh, se pot folosi uh, filtre foarte uh, eficiente pe care deja le avem. Identificăm pe cei care încalcă legea și nu este rolul nostru să-i pedepsim, dar cred că uh, atitudinea Europei este acum haideți să pedepsim aceste platforme care găzduiesc uh, conținut ilegal plasat de utilizatori. Um, lupta antiteroristă este deja legiferată în legislațiile statelor membre și în legislația europeană, deci ar trebui probabil să punem în aplicare regulile pe care deja le avem în loc să amintim tot timpul serviciilor online cum ar trebui să filtreze ele conținutul. Nu suntem în epoca Star Wars, uh, războiul stelelor, și, din păcate, nu împărtășesc entuziasmul Comisiei pentru soluții automatizate pentru căutare și eliminare de conținut. Artifi- uh, inteligența artificială nu este încă la uh, acel nivel la care poate să distingă între conținutul care putea să fie ofensiv uh, ca text sau imagine și cel care nu este. Deocamdată problema pe care o avem, problema cea noastră cea mai mare este că orice companie poate face această filtrare și uh, că, în general, conținutul uh, uh, ilegal provine de la provider care au nu mai mult de câteva zeci de utilizatori. Există modalități de a altera conținutul original de asemenea pentru ca acesta să devină mai puțin uh, ofensiv. Uh, înțeleg că motivațiile comisiei pentru că de obicei, uh, conținutul uh, urcat pe net este vizibil, uh, cel mai vizibil, imediat după aceea, câteva ore după aceea. Și notificările nu sunt întotdeauna în conformitate cu procedurile oficiale. Soluțiile propuse de comisie însă ar crea nevoia unor servicii administrative suplimentare numai pentru a crea aceste notificări, ceea ce pentru companiile de mici dimensiuni este o povară pe care ele nu o pot duce. Și de asemenea nici nu vrem să părem uh, ca un fel de Big Brother față de utilizatorii noștri. Utilizatorii nu trebuie să se simtă tot timpul urmăriți prin intermediul serviciilor noastre și asta e o problemă când folosim Uh, experiența noastră, când transferăm experiența noastră către uh, alte companii. Nu ne dorim uh, mai multe sarcini administrative, mai multă birocrație. Oficial asta se cheamă publicarea și informarea în legătură cu numărul și conținutul mesajelor cu ilegale înlăturate de pe platformă. Eu nu știu cum uh, aceste rapoarte ar putea să contribuie la combaterea terorismului, de exemplu. Suntem responsabili și uh, suntem responsabili pentru că de asta depinde uh, prestigiul nostru pe piață, imaginea firmei. Deci Uh, deci facem tot ce putem ca să le protejăm. Dar am avut și experiențe uh, neplăcute, de exemplu cu Trusted Brothers, care a, ajunge, a ajuns să își um, supravegheze proprii angajați. Susținerea inamicilor, iarăși, este o, uh, un lucru despre care vreau să vorbesc după părerea mea, acest lucru nu se poate face decât pe bază voluntare. Nu se pot impune bune practici sau uh, modele. Iar procedurile uh, interne uh, create de companii pentru a combate anumite fenomene uh, nu pot fi substituite de uh, recomandările la nivel european. Din experiența personală, știu că o companie mică trebuie să creeze instrumente și proceduri pentru a uh, trata cu autoritățile publice. Pentru că uh, pe măsură ce crește compania, va primi tot mai multe cereri de raportare și de informare din partea autorităților publice. Noi însă trebuie să ne concentrăm pe elementele principale ale businessului nostru, nu pe, uh, nu putem pierde prea multă vreme întocmind rapoarte pentru autoritățile publice care doresc uh, să facă studii privind uh, situația existentă ca să elaboreze legislație. Instrumentele de raportare pentru autoritățile publice, din nou, uh, sunt destul de greoaie, ele există de foarte mult timp și nu țin cont de evoluțiile tehnologice. Sunt uh, aici, vă stau la dispoziție în continuare pentru uh, întrebări dacă le aveți. Mulțumesc acum domnul Pancini de la YouTube și Google. Mulțumesc, doamna președinte. Avem și o prezentare, obiectivul fiind acela de a vă da o imagine în legătură cu abordarea pe care o avem împotriva conținutului ilegal și mai ales să vă uh, vedem, uh, să, să vă prezentăm imaginea companiei noastre care e departe de vestul sălbatic, are reglementări, reguli foarte precise și proceduri. Să începem cu câteva informații privind YouTube. Este o platformă unde toată lumea se poate exprima, credem în libertatea de exprimare, uh, de uh, oportunitate, de șansă economică. Noi suntem uh, acolo ca să vă punem la dispoziție o platformă pe care puteți să străluciți sau să uh, simțiți apartenența la o comunitate cu care uh, împărtășiți același, aceleași sentimente, valori, pasiuni, uh, hobby și așa mai departe. Unde puteți să fiți informați și să informați pentru dumneavoastră. Acest lucru se reflectă în uh, uh, cifrele uh, extraordinare. De exemplu, pe uh, platforma noastră se încarcă 400 de ore de conținut în fiecare minut. Uh, vă dați seama ce, uh, în ce măsură acest lucru le responsabilizează ca furnizor de servicii. În primul rând, avem o politică foarte clară care nu permite uh, conținutul uh, care ar putea uh, avea efecte dăunătoare sau ar putea ofensa și în același timp ne dorim să respectăm legislația din fiecare țară în care avem uh, operațiuni. Vrem să ne asigurăm că, adică vrem să vă asigurăm că aici nu e vorba numai de o politică internă a companiei, e vorba de o dorință a firmei de a respecta cadrul legislativ. Cum uh, găsim acest echilibru de care vorbeam? cum ne asigurăm că politicile noastre sunt aplicate. Folosim două canale. UserFlex, unde toată lumea care utilizează platforma poate să raporteze atunci când vede ceva ce pare să fie uh, diferit de ceea ce politicile noastre permit. Și mai există posibilitatea raportării conținutului presupus ilegal. Acest lucru se poate face de către orice autoritate judiciară din statele uh, în care avem operațiuni și asta ținând cont, uh, fundamentat pe temeiul legislației existente acolo. O să vă dau câteva exemple de uh, semnale pe care le primim din partea utilizatorilor după ce am uh, implementat această politică de uh, raportare din partea utilizatorilor. Ne bazăm pe fiecare utilizator în parte, dar mai ales pe anumiți uh, avertizori de încredere care reprezintă oameni uh, din rândul unor uh, organizații non-guvernamentale sau asociații non-profit pe care îi cunoaștem și care ne transmit uh, solicitările de eliminare de conținut pe care noi le analizăm, bineînțeles, și în măsura în care în urma acestei um, acestui control din partea firmei, eliminăm acele uh, părți de conținut sau nu. Învățăm foarte mult din colaborarea și discuțiile cu acești avertizori de încredere. Uh, solicitările lor uh, sunt de obicei discutate și de, ne și întâlnim pentru a discuta anumite tendințe, anumite trenduri uh, despre Uh, ceea ce este uh, cultural acceptat sau socialmente acceptat în anumite state membre, iar în altele nu. Și iată câteva exemple de conținut ilegal. Haideți să vedem la drepturile de autor, în primul rând. Aici am uh, pus în aplicare măsuri benevole și ce a făcut în domeniul uh, copyright-ului poate reprezenta o bună practică. Am elaborat uh, un uh, instrument care se numește Content ID, care verifică respectarea regulilor privind proprietatea intelectuală pe internet. Vă spuneam că scara la care lucrăm și resursele de care dispunem trebuie luate în considerație, dar suntem uh, dispuși să punem la dispoziție aceste instrumente, fiindcă nu e vorba doar de filtrare, nu e vorba doar de lucruri direct cu furnizorii de conținut, ci putem folosi și catalogele existente ale utilizatorilor pentru a putea recunoaște mai ușor conținutul și pentru a avertiza proprietarii de drept ai drepturilor de autor privind respectivele imagini, astfel încât ei să ia măsuri uh, dacă există o încălcare a legislației din domeniu. Uneori uh, aceste informații sunt uh, urcate pe site de către utilizatori care nu sunt deținătorii acelor uh, imagini și atunci fie deținătorii informației permit uh, accesul altor utilizatori la imagini, fie ne cer să uh, blocăm acele imagini, fie ne cer să le eliminăm de pe platformă. Prin intermediul procedurilor noastre am reușit să, uh, să economisim pentru sau să câștigăm pentru deținătorii de drepturi de autor 2 miliarde de dolari până acum. Acum trecem la conținutul de natură teroristă despre care am vorbit. E vorba de o preocupare uh, foarte importantă în statele membre și vreau să subliniez că aici lucrurile stau diferit decât ce am văzut în uh, contextul dreptului de autor. Contextul e foarte important și trebuie să ținem cont de alte aspecte. Aici e important să înțelegem contextul în care discutăm despre conținut. Că spunem că noi credem că tehnologia, un mix de uh, abordare umană și tehnologică ar putea să reprezinte o, uh, o soluție, uh, soluția cea mai bună. Algoritmii soluțiile tehnologice exclusive ne ajută, dar nu folosim doar uh, propria experiență în acest domeniu. Am revizuit la un moment dat peste 2 milioane de uh, clipuri video în ultimii câțiva ani și l-am analizat împreună cu autorități judiciare, cu avertizori de încredere, și am transpus uh, aceste semnale în um, algoritmii uh, tehnologiei de filtrare. În momentul în care uh, aceste instrumente se ocupă de detectarea conținutului pe platformă, ele pot să genereze o cerere de înlăturare, care cerere trebuie însă analizată de un, uh, o persoană, de un angajat, care va hotărâ ce este de făcut. Cifrele pe care le vedeți aici uh, <clears throat> reprezintă o ilustrare a eficienței sistemului. Avem 160.000 de clipuri video naturate din, între iunie și decembrie anul trecut, iar instrumentele tehnologice, algoritmii au au identificat, au, au semnalat 2 milioane de astfel de clipuri care au fost analizate mai departe de factorul uman. Asta este o răspundere pe care nu putem duce singuri, așa că purtăm uh, discuții constante cu parteneri în cadrul uh, formului global uh, de internet pentru lupta împotriva terorismului, beneficiem de sprijinul bazei de date Hashes cu privire la mm, teroriștii cunoscuți, mm, facem comparații și verificăm în bază de date informații în mm, mod constant și în cadrul acestui forum, colaborăm și cu statele membre și cu Comisia pentru a găsi soluții la aceste probleme și doar un lucru vreau să vă mai spun în încheiere. Cred că e o problemă foarte complexă, nu există o soluție universală, trebuie să avem o abordare verticală, să analizăm și posibilele impacte negative, efecte negative. Trebuie ca fiecare utilizator, asta e părerea noastră, să aibă posibilitatea de a ne solicita uh, lăturarea conținutului de pe internet. Transparența este foarte importantă și posibilitatea de a... Adică uh, pot să vă spun că chiar foarte curând am lansat primul raport privind transparența, tocmai pentru a furniza mai multă informație pentru factorii de decizie care au de Uh, luat decizii în domeniul politicilor și legislației ce trebuie uh, adoptată. Mulțumim! Mulțumim, spune doamna președinte. Înainte de a da cuvântul membrilor, o să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru o reacție scurtă. Doamna Stein este șefă de unitate pentru e-commerce și platforme online. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim că ați organizat această reuniune atât de oportună pentru noi. Ați avut intervenții de calitate care arată cât de delicată și de complexă este problema um, pentru uh, deci, factorii de decizii, inclusiv noi. Domnul Keller ne-a prezentat obiectivele din domeniu ca conținutul ilegal să fie eliminat, cel legal să rămână și să se protejeze economia digitală. După cum a spus președinta și în legătură cu IMM-urile. Deci suntem pe deplin de acord. De asemenea, uh, uh, s-a făcut referire la ceea ce am uh, lucrat în trecut, chiar și în 2012, aceste aspecte se regăsesc în regulament, inclusiv uh, cerințele de transparență, uh, care sunt obiect- unul dintre cele trei obiective pe care le urmărim. Bineînțeles că sunt, a, a, uh, căutăm să acumulăm foarte multe da, date pentru că lipsesc stati, statisticile și asta facem și în domeniul studiilor, consultărilor, uh, avem și recomandările de îmbunătățire a monitorizării, de a um, transmite date pentru a înțelege evoluția problemei. Există și o povară administrativă, însă este important în acest uh, cadrul de guvernanță, care este rolul platformelor, care este rolul autorităților, care este rolul legii. Trebuie Uh, să fim informați, avem nevoie de date de monitorizare, avem uh, pe baza cărora să luăm uh, decizii. Sunt foarte multe, nu vrem să luăm decizii bazate pe date incomplete. Doamna Angelopoulos a făcut referire la obiectivul de a găsi un echilibru între drepturile omului și celelalte drepturi echilibrul între drepturile fundamentale, uh, cine ce trebuie să facă, s-a discutat măsurile proactive uh, comparate cu cele de disconectare, deconectare automată. Ni s-a întrebat de ce uh, descurajăm acea, utilizarea acestor măsuri uh, ne preocupă complexitatea și importanța contextului ilustrat de domnul Allen când a spus că atunci când este vorba de exploatarea copiilor în, și în ceea ce privește, privește videoclipurile grupurilor teroriste, este mai ușor. Când este vorba de discursul incitator la ură, este mai dificil. Nu Încercăm să uh, găsim o soluție universală. Există factori comuni, există necesitate de transparență, însă atunci când vine vorba de anumite tipuri de conținut, există diferențe. În ceea ce privește instrumentele, doamna Reda a pus uh, uh, Uh, soluție în legătură cu găsirea unei probleme pe care au creat-o chiar uh, platformele. Domnul Pangini a spus că mm, avem nevoie atât de elementul uman, dar și de automatizare, algoritmi, mm, datorită dimensiunii uh, majore a acestui fenomen. Într-adevăr, 400 de ore de conținut care sunt încărcate în fiecare zi pe o singură platformă, de, câte, de câți oameni ar fi nevoie să examineze acest material fără ajutorul algoritmilor și în ceea ce privește dezbaterea despre guvernanță, să avem, imaginați-vă că avem sute de oameni care monitorizează sute de ore Eh, ca răspuns la întrebarea doamnei Miții, ce se poate face în legătură cu desenele cu Peppa Pig, ceea ce mă îngrijorează, îngrijorează și pe mine personal, pentru că mi-e teamă că atunci când fa- copiii mei se uită la acest desen animat, poate vor fi expuși unor eh, imagini nepotrivite. Trebuie să avem și măsuri proactive și ca oamenii care fac acest lucru să o facă în mod corespunzător. Aproape că am terminat. Domnul Faix a comentat și în legătură cu persoanele de încredere care pot să identifice conținuturile, care ar putea să fie și ele, să aibă și ele anumite înclinații sau prejudecăți. Nu ne. nu doream ca aceștia să devină soluția Însă dacă există asemenea uh, utilizatori care uh, identifică conținuturile în mod coerent și în mod uh, fiabil, nu am spus că vrem să avem întotdeauna asemenea persoane, dar dacă acestea există, trebuie încurajate. s-a pus întrebarea în legătură cu soluția perfectă. Uh, există prea multe eh, aspecte foarte complexe. Putem să spunem că acum conținutul terorist eh, a scăzut. Eh, sunt foarte multe judecăți de valoare asupra acestor conținuturi. O soluție bună pentru unii poate nu este bună pentru alții. Așadar, noi continuăm să căutăm o soluție bună pentru fiecare situație. Mulțumesc, doamna Reda. Mm, da, mă, mm, a fost foarte informativ ceea ce am ascultat. După cum a spus doamna Styler, Comisia Jurii va uh, vota articolul 13, filtrele de upload și conform propunerii Comisiei și evaluării de impact, această propunere are ca obiectiv platformele mari cum ar fi YouTube și Facebook și vrea o remunerare mai bună pentru autori, în special în domeniul muzical. Ceea ce am auzit este că singurii care sunt de acord cu filtrarea uploadurilor sunt YouTube și Facebook. Exact uh, companiile care ar fi fost uh, țintele. Uh, universitarii nu sunt de acord, societatea civilă și uh, IMM-urile nu sunt de acord. Mi-e greu să uh, văd cum uh, va putea obține această propunere rezultatele scontate și mă îngrijorează că până la urmă această propunere va consolida echilibrul, dezechilibrele pe care le constatăm în momentul de față și va duce la uh, probleme suplimentare de uh, copyright legate de aceste uh, filtre de autor și de asemenea legate de drepturile omului. Da, sunt de acord cu colega mea. Trei domenii uh, au fost menționate, conținutele legale și cele ilegale. Dacă ne gândim la piața unică digitală, am, tocmai am avut o audiere în legătură cu conținuturile ilegale, responsabilitatea noastră este pentru piața unică digitală și care este și dacă legislația pe care o creăm va afecta potențialul de creștere. Deci Pe de o parte, încercăm să rezolvăm conținuturile licite, însă pe de altă parte, pentru că este dezechilibrat, vom face uh, ceva dăunător. Deci, până la urmă, facem opusul a ceea ce încercăm să obținem. Nu îmi dă uh, speranțe foarte mari pentru electoratul nostru dacă noi facem legi care nu vor putea să fie aplicate în mod uh, coerent. Mă bucur că sunteți aici și mă bucur că se înregistrează și îmi cer scuze că foarte puțini colegi sunt aici. Cred că ar fi fost util să avem și pe colegii de la Comisia Jurii ca să ascult, asculte ce spuneți atât de elocvent și pe baza experienței pe care o aveți în domeniile dumneavoastră. Deci aș dori să vă mulțumesc pentru că ați venit și pentru că v-ați asigurat că vocea dumneavoastră va fi auzită. Avem votul mâine și dacă votul va merge în sensul în care credem, deci în sensul în care a votat comisia noastră la articolul 13, vom uh, susține uh, această cale înainte. Vă mulțumim pentru prezență, a fost foarte util să vă avem aici. Vă mulțumesc și aș dori să dau cuvântul din nou vorbitorilor dacă au observații în legătură cu ceea ce s-a spus o scurtă observație în legătură cu instrumentele automatizate de filtrare a conținuturilor încărcate. Sunt complet de acord cu ceea ce s-a spus. Companiile mai mici sau IMM-urile, cum ar fi Seznam, nu au la dispoziție instrumentele necesare pentru a se asigura 100% că se poate utiliza tehnologia pentru blocarea de conținuturi în cantitățile care sunt încărcate în fiecare minut pe serverele noastre. Și sunt perfect de acord că poate în viitor, din păcate, vom fi obligați să externalizăm serviciile către companii mai mari din top 10 al giganților tehnologici din Statele Unite care vor avea aceste uh, instrumente. Nu ne dorim acest lucru pentru viitor. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru comentariile legate de prezentarea mea. Vreau să vă spun câteva lucruri în, în legătură cu identificarea conținutului. Content ID acesta era menit ca un instrument comercial, o posibilitate de a lucra cu uh, deținătorii de drepturi, pe de o parte pentru a uh, Uh, rezolva problemele de copyright și pe de altă parte pentru a monetiza. Uh, nu este un model pentru legislație, nu este un model pentru toată lumea care este activ uh, online. Noi am considerat că pe problemele specifice cu care ne confruntăm pe YouTube era un instrument care mergea în direcția solicitărilor pe care le primeam de la deținătorii de drepturi. În ceea ce privește discuțiile legate de diversele conținuturi, eu cred că, din nou, ideea, după cum s-a spus, a răspunderii împărtășite este foarte puternică. Prin uh, formul internațional, global al internetului, încercăm să găsim uh, soluții uh, scalabile și uh, permisibile pentru toată lumea. Nu uh, termenul de o oră pentru uh, eliminarea conținuturilor teroriste, de exemplu, este foarte contraproductiv pentru că ne împiedică să conlucrăm și să, să găsim instrumentele care ar putea să fie uh, scalabile, utilizabile și uh, ne face să punem accentul doar pe viteză și, bineînțeles, dacă vrem să fim mai rapizi, vom uh, face mai multe greșeli și vor, va trebui să fim siguri. Deci nu vom avea impactul scontat, sunt de acord. Vă mulțumim foarte mult tuturor pentru prezența dumneavoastră, pentru că ne-ați uh, împărtășit uh, părerile dumneavoastră va fi foarte util pentru discuțiile ulterioare pe care le vom purta pe acest subiect. Este doar începutul și va trebui să vedem cât de departe vom putea să mergem. Este o provocare pentru noi, legiuitorii. Vă mulțumim pentru ajutor și că ne-ați acordat câteva argumente. Aș dori de asemenea să îi mulțumesc lui Julia și, bineînțeles, Comisiei Europene pentru că ne-a dat primul pas. Acum uh, noi vom continua uh, lucrările. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență.